Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. So if you could please... Dear ladies, could you please sit and... Bună ziua! Vă rugăm să luați loc. Vom începe ședința. Vom începe cu informațiile privind deciziile reuniunii coordonatorilor de, din seara trecută în ceea ce privește alocarea rapoartelor și avizelor. Coordonatorii au decis să propună avizele privind raport, următoarele rapoarte. Um, coordonarea a fost alocată grupului ALTE. raportul strategic privind um, agenda pentru noi competențe și uh, locuri de muncă a fost preluată de socialiști și democrați. O Europa um, eficientă din punct de vedere al resurselor, tot la socialiști și democrați. Cartea verde privind provocările legate de Uh, cadrele strategice comune pentru um, uh, cercetare și dezvoltare a fost uh, alocată PPE-ului. În ceea ce privește studiile externe, coordonatorii au fost de acord s-au pus de acord asupra trei, trei studii externe. Unul a fost propus de grupul ALDE, un studiu privind barierele pentru solicitanții uh, fondurilor structurale, un alt studiu propus de Vers privind infrastructurile pentru energiile din surse regenerabile. De asemenea, am avut și un schimb de vedere în ceea ce privește rapoartele din proprie inițiativă și am uh, și avem uh, de votat mai multe rapoarte în luna aprilie în acest sens și coordonatorii au discutat pe această temă, au început să discute despre viitoarele rapoarte din proprie inițiativă. S-a confirmat acordul precedent în ceea ce privește faptul că verzii vor putea să propună o temă pentru următoarele rapoarte și, de asemenea, am fost de acord să continuăm reflexiile privind propunerea înaintată de vers legată de contribuția politicilor regionale la strategia europeană pentru Mediterana. De asemenea, am fost de acord că coordonatorii trebuie să transmită secretariatului și alte posibile teme pentru rapoarte din proprie inițiativă. Și am avut și un prim, o primă discuție în ceea ce privește organizarea zilelor părților deschise. Am uh, decis care este formatul, care este rolul Parlamentului European și în uh, particular al comisiei noastre în cadrul manifestării din acest an și coordonatorii au l-au mandatat, au mandatat președintele acestei comisii să continue colaborarea cu Comitetul Regiunilor pentru a vedea care va fi uh, implicarea viitoare a Parlamentului. Uh, colegii care au discuții de continuat sunt invitați să părăsească sala, mai ales cei care nu sunt membri ai acestei comisii. Așadar, închid acum acest prim punct privind informațiile legate de ședința coordonatorilor de ieri și trecem la Primul nostru punct de pe agenda, vă aduceți aminte că am inversat punctele 11 și 10 la cererea doamnei Balzani, care poate veni mai târziu în uh, fața noastră. Ca urmare, începem cu examinarea proiectului de aviz pregătit de mine însămi și care se referă la revizuirea sistemului european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană. Este vorba despre SEC 95. Probabil că va exista un sistem SEC 2010 sau 2011 și trebuie să vă informez că acest regulament a fost revizuit pentru că situația s-a schimbat, mediul contextul economic în care funcționăm s-a schimbat și pentru a înțelege și programa mai bine viitorul trebuie să adaptăm sistemele de conturi. Această revizuire este pregătită de Comisia Europeană și se referă la mai multe aspecte. Propunerea prevede metodologii privind standardele comune, definiții, clasificări și reguli în ceea ce privește conturile. Pentru noi, ceea ce a constituit o provocare a fost uh, necesitatea de a solicita statelor membre să um, includă uh, și în uh, statistici suplimentare la conturile regionale. Este ceea ce introducem noi aici. Cerem noi date care să fie solicitate și care să includă informații legate de cheltuielile publice la nivel regional. Amendamentul pe care îl uh, depunem noi este unul de natură tehnică, dar extrem de important din punct de vedere al fondului, pentru că ar putea aduce un progres în acest domeniu. Statele membre ar putea, ă, pot fi în situația de a refuza să transmită aceste date legate de regiunile NAți pentru că această prevedere ar include niște informații care nu sunt disponibile în prezent, însă comisia noastră trebuie să se asigure că comisia responsabilă pe fond, comisia ECON, uh, va susține acest amendament. De aceea vă invit pe toți cei care veți participa la discuțiile următoare pe acest regulament să nu uitați uh, care este importanța deciziilor pe care le vom lua aici în cadrul uh, Comisiei Regii. Aceasta a fost introducerea mea. Nu știu dacă raportorii din umbră sunt prezenți. Ai, ai cuvântul. Mulțumesc. Este un subiect tehnic, așa cum uh, ați spus și dumneavoastră. E adevărat aici cum ați spus și dumneavoastră în raport, uh, sistemul european de conturi naționale și regionale este un uh, instrument extrem de important și trebuie să vedem cum îl putem îmbunătăți pentru viitor. Prin documentul dumneavoastră și prin amendamentele introduse ați făcut niște sugestii pozitive. Una la care m-aș referi este recomandarea uh, de la punctul 30 și anume datele care includ cheltuieli, să fie transmise și datele referitoare la cheltuielile publice pentru regiunile nați. Și cheltuielile din sectorul public sunt foarte importante pentru calculul PIB-ului. Este important ca pe viitor să putem uh, asigura și un management al cheltuielor publice în regiuni. Aceasta trebuie să fie îmbunătățit. Iată o temă foarte importantă și cred că această prevedere ar putea aduce o îmbunătățire sistemului. Euh, François, Alfonzi. François Alfonzi, nu știu dacă doriți să luați cuvântul. Doriți să luați cuvântul și dumneavoastră? Da, mm, căutam doar notițele, îmi cer scuze. Sigur, uh, suntem de acord cu acest raport, există niște părți tehnice la care vom reveni cu anumite amendamente, probabil, însă ceea ce propuneți dumneavoastră a uh, suscitat aprobarea grupului nostru. Thank you very much. We have no other... Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alte solicitări de lor de cuvânt. Aș dori doar să fac o observație legată de um, datoriile publice la nivel regional. Uh, cei care urmăresc uh, dezbatele privind deficitul public, ați auzit că în multe state membre uh, accentul se pune foarte mult pe faptul că există acum un uh, deficit în crescut, un deficit crescut la nivel local și regional și acest lucru se și s-a spus că acest lucru s-ar datora mm, irresponsabilității autorităților locale și regionale, când de fapt contrariul este adevărat. În contextul procesului de descentralizare am putut uh, constata că există o creștere mm, a competențelor în ceea ce privește investițiile publice la nivel local și regional, ceea ce înseamnă că acum aceste investiții, investiții sunt implementate uh, în procent de 65% la nivel local și regional, ceea ce înseamnă că, în mod firesc, ceea ce înainte se afla la nivel central, la nivel național, acum este decentralizat către nivelul uh, local. Ca urmare, deficitele legate de uh, investițiile publice se regăsesc și acolo. De aceea trebuie să atragem atenția asupra motivelor acestui proces și să nu acceptăm interpretarea negativă a acestui, um, interpretarea uh, caracterului negativ al rolului crescut al autorităților locale și regionale. Propun ca termenul pentru amendamente să fie stabilit pentru 24 martie la ora 12 și acum închid și punctul 11 de pe ordinea noastră de zi și trecem la poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, raportor Laszlo Surian. Sper că doamna Baltani va putea și ea să ni se alăture între timp pentru a-i putea asculta uh, contribuția pe această temă. Deci, putem începe cu prezentarea dumneavoastră. Laszlo. Köszönöm, elnök asszony! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, situația este destul de ciudată, pentru că esența acestui punct de pe ordinea de zi este, de fapt, consultarea cu uh, raportor. În absența raportorului, însă, este dificil să facem acest lucru. Cu toate acestea, cred că merită să facem unele observații preliminare. pentru raportorul uh, în legătură cu proiectul de buget 2012, datoria de a realiza un document coerent este mult mai dificilă decât uh, pentru raportorul în legătură cu proiectul de buget 2011. Uh, Asta pentru că diferendele între Parlament și Consiliu sunt din ce în ce mai tari. Um, în, la nivelul Consiliului există tot mai bine corturate, pozițiile preliminare asumate anticipat de anumite state, care apoi impun restul statelor membre anumite uh, elemente de referință. Deci, încă înainte de a se discuta orice bro, uh, procent, orice proiect, orice cotă, sunt deja state care uh, uh, anticipă anumite elemente ale proiectului de buget aceste inițiative ale unor state membre uh, trunchează competențele noastre uh, ale Parlamentului în ce privește autoritatea, exercitarea autorității noastre bugetare. Suntem într-un fel uh, șantajați, aș îndrăzni să spun, și <clears throat> în loc să Uh, realizăm un buget care satisface nevoile cetățenilor europeni, suntem practic uh, constrânși să purtăm niște discuții care știm că nu uh, aduc prea mari modificări. Înțelegem că există interese particulare. Numai că numai că aceste interese particulare nu trebuie uh, să afecteze o mare parte a uh, populației uh, Europei. Beneficiarii politicilor de coeziune sunt foarte mulți la număr. Și observăm din ce în ce mai mult că crește uh, pretenția de a pune accepta, accentul nu doar pe coeziune, ci pe dezvoltarea regională dezvoltarea regională trebuie să fie un uh, proces care trebuie să cuprindă toate regiunile Uniunii Europene. În aceste circunstanțe trebuie să avem foarte mare grijă ca acele capitole uh, de buget care fac uh, posibilă continuarea politicii de coeziune să nu devină victimele unor măsuri de economisire a banilor. Trebuie să avem grijă de acest lucru cu atât mai mult cu cât și eu și restul comisiei noastre este de părere și avem cu toți convingerea că cheltuielile politicilor de coeziune vin să înlăture efectele crizei și nu sunt nici de cum niște bani aruncați pe fereastră care care risipesc și mai mult economiile contribuabilului european. Avem și alte dificultăți care poate sunt mai puțin legate de problema bugetului, dar oricum sunt legate de tema discuției noastre. Este vorba de implementare. Ne aflăm într-o situație foarte dificilă în raport cu Consiliul, dacă an de an Consiliul este uh, în măsură să ne spună, da, sigur, dumneavoastră cereți tot timpul cheltuieli mai mari, cheltuieli și mai mari, dar se observă în realitate că capacitatea de absorpție a statelor membre nu este suficient de mare pentru aceste fonduri și atunci trebuie rambursate, realocate niște fonduri importante care inițial fuseseră prevăzute pentru politicile de coeziune. Uh, trebuie să soluționăm această contradicție. Eu m-aș bucura foarte mult dacă soluția s-ar realiza nu doar prin uh, luarea la cunoștință a unui buget mai uh, modest, ci dacă, din potrivă, am găsit modalități de creștere a absorpției pentru fondurile care ar putea să relanseze regiunile, să relanseze economiile statelor membre. În acest sens, cred că în 2012 putem avea șanse serioase. Pentru că sunt tot mai multe programe care ajung la maturare, sunt tot mai multe uh, reacțiile uh, pozitive din partea statelor membre și trebuie ca noi uh, să stimulăm statele membre în, să cheltuie mai bine, mai judicios și să absoarbă mai mult fondurile pe care noi le putem pune la dispoziție. Uh, poate că n-ar fi rău ca uh, acest lucru să-l facem inclusiv printr-o declarație a Comisiei noastre de specialitate. Pe de altă parte, trebuie să susținem în continuare elementele de finanțare care au fost prevăzute până acum. Să nu, uite, să nu uităm de faptul că anul trecut ne-am aflat în situația în care am putut să susținem întru totul uh, proiectul Comisiei. Însă a trebuit și să apărăm această poziție comună cu Comisia în uh, negocierile cu Consiliul. Acest lucru ne-a reușit relativ uh, bine, am putea spune. De aceea, când va apărea prima variantă a acestui aviz uh, pentru noul proiect de buget, vreau să includem o trimitere în acest proiect de aviz și la uh, activitatea și rezultatele obținute de această comisie și de Parlamentul nostru în ce privește uh, realizarea uh, proiectului de buget anterior și implementarea acesteia. Eu cred că din partea noastră există bune intenții și probabil că știți că Comisia uh, de Afaceri Bugetare a elaborat un document de orientare, de orientare generală pentru proiectul de buget 2012 și dacă citiți acel document, veți observa că nu se fac prea multe, sau chiar aș putea să zic că nici nu există uh, trimiteri uh, către uh, politicile de dezvoltare regională. Asta nu înseamnă că Comisia de Buget ar fi uitat de politica de coeziune. Mai degrabă este vorba de o opțiune a raportorului făcută conștient de a trata doar chestiuni de ordin general. Și eu am uh, depus câteva amendamente la materialul respectiv în Comisia Bugetară, dar am acceptat în genere filosofia uh, pe care se bazează raportorul, în sensul că aceste observații generale trebuie completate ulterior în urma consultării cu celelalte comisii afectate. De aceea, cred că este foarte important să auzim și noi care este uh, opinia raportorului și dacă raportorul la rândul său uh, ne va asculta comentariile și uh, completările. Cred uh, în fine că în această fază timpurie, în această lună de martie, trebuie să subliniem că în, suntem interesați de o politică regională, de dezvoltare regională, coerentă, rațională și durabilă. Ce înseamnă asta sub raportul cifrelor? E, Asta putem afla doar după ce vom fi cunoscut materialul uh, final al raportorului. Am spus uh, deja că avem semnale de descurajare, de frânare, să zic așa, din partea Consiliului, dar uh, există asemenea semnale și din partea Comisiei, care până acum au existat doar în legătură cu capitolul 5, unde unde Comisia consideră uh, fezabilă o creștere de doar 1%. Având în vedere inflația actuală, acest lucru înseamnă de fapt o reducere a capitolului uh, respectiv. Și această reducere însă nu va afecta politicile de dezvoltare regionale pentru că capitolul 5 se referă de fapt la cheltuielile de ordin administrativ. Cu toate acestea, observăm că se consorturează o tendință care, pe lângă uh, restrângerile pe care Consiliul dorește să le impună, uh, completează aceste, uh, aceste tendințe cu unele de restrângeri bugetare proprii din partea Comisiei. Personal, cred că contracararea acestei tendințe nu este neapărat de uh, competența noastră, însă, uh, pentru că ne aflăm cu toți în aceeași barcă, trebuie să ne aducem contribuția la contracararea acestei tendințe. Eu m-aș bucura foarte mult dacă comisia noastră de specialitate m-ar susține în afirmarea că uh, o susținere insuficientă a politicilor de dezvoltare regională, practic ar putea să însemne la un moment dat bani aruncați pe fereastră. Deci, nu cred nu credem în faptul că toate economisirile de bani până la urmă realizează economii reale. Uneori, prin economisirea anumitor fonduri pe anumite capitole, putem face mai mult rău decât bine. În acest uh, moment, observ că raportorul a intrat în această încăpere și um, de aceea cred că aș putea să mă uh, opresc cu observațiile mele preliminare și putea să dăm cuvântul celui care are cel mai mult de spus în prezent. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, Laslo. Aș vrea doar să vă confirm următorul lucru. Eu știu că regii azi trebuie să decidă în privința mandatului pe care noi îl coformulăm pentru dezbaterea proiectului de buget 2012. Dumneavoastră n-ați menționat în mod specific acest lucru, dar înțeleg că dumneavoastră ați intenționat să faceți acest lucru. Doamnă președinte, eu am spus doar că sunt la dispoziția comisiei Comisia trebuie să decidă dacă avem nevoie de un aviz formal votat în comisie sau nu. De, aceea, de ce am avea un vot în comisie sau de ce nu l-am avea? Un argument pro ar fi că până acum, uh, că pro, negativ ar fi că nu am avut nici până acum un aviz formal. Un aviz pro, un argument pro ar fi că uh, ar fi un argument în plus uh, care ar exprima opinia uh, Comisiei Regii în negocierile trilaterale. Deci eu pot să realizez uh, acest aviz formal, am văzut care, calendarul, uh, am înțeles că până în 12 aprilie ar trebui să realizez acest aviz care ar urma să fie amendat, discutat și votat. Eu cred că un astfel de aviz ar, realiza, ar reprezenta un mesaj foarte puternic. Doamna președinte știe foarte bine, dar pentru ceilalți aș vrea să spun că aici nu este vorba despre un aviz general al regii pentru eh, Comisia Bugetară. Este un, vorba de un aviz formal special eh, pentru eh, codefinirea mandatului pentru negocierile trilaterale. Se pune așadar întrebarea, suntem Eh, dispus să avem un, eh, realizăm un document eh, preliminar care să puternicească în plus raportorul în negocierile trilaterale. Pentru că un alt aviz va, veni, va urma oricum în toamnă. Am impresia că, din cauza dificultăților despre care v-am vorbit deja, poate n-ar fi rău să avem un document votat în acest sens. Dar uh, sigur că această decizie va aparține Comisiei. Uh, eu, ca raportor, nu pot decât să mă pun la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc. Uh, Foarte bine, spune doamna președinte. Mai există și alte comisii care se ocupă de acest uh, aviz. INTA, ITRE, ENVI, Ocupare, DEVE, Comitetul pentru Control Bugetar, AGRI. Deci, vedeți, e un argument în plus către, care se adaugă argumentelor dumneavoastră, tocmai pentru a avea un, și noi un aviz formal. Am înțeles că doamna Balțani a ajuns deja în sală, deci am vrea să știm care este părerea dumneavoastră, uh, care sunt uh, observațiile dumneavoastră pe această temă. Buongiorno a tutti. Ehm... Bună dimineața tuturor și, înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a discuta cu dumneavoastră. Eu am speranța că bugetul pentru 2012 este un subiect deosebit de important pentru dezbaterile din comisia dumneavoastră. Dacă vă amintiți, anul trecut am uh, avut deja oarecare experiență. Ne-am dat seama că odată ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, e bine, procedurile bugetare în aparență par a fi mai simple, pentru că există un proces de conciliere, dar în realitate lucrurile sunt în continuare destul de complicate, de complexe. Și anul trecut am putut să ne dăm seama cât de uh, dificil este să instaurezi o paritate uh, instituțională în materie bugetară. Ori acesta este obiectivul nostru, mai ales după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. De aceea mi s-a părut uh, uh foarte bine ca încă de la începutul procedurii bugetare, care este o procedură foarte lungă, uh, se referă la toată activitatea parlamentară pe durata întregului an, deci mi s-a părut bine ca încă de la bun început să implicăm comisiile de specialitate în faza aceasta inițială, pentru că ea este cea mai importantă. Atunci se definesc prioritățile, prioritățile bugetare. Și deci, pentru anul 2012, aceste priorități figurează în cadrul strategic. Iată că avem, deci, o strategie, o strategie a Parlamentului European care poate fi realizată prin adoptarea anumitor texte, și anume texte în care noi punem accentul pe ceea ce nou ni se pare a fi prioritar. Nu uitați că avem mai multe obiective, mai ales într-o perioadă precum cea pe care o traversăm acum, o perioadă, am putea spune, post-criză va fi destul de greu să uh, instaurăm tot ceea ce ne dorim în următorii 10 ani. De aceea mi s-a părut foarte bine ca încă de la bun început să avem o definire clară a priorităților bugetare în cadrul acestei strategii. Ideea este să uh, trecem dincolo de competențele specifice ale Comisiei pentru Buget și, cele pentru, și a Comisiei pentru Control Bugetar. Ele sunt cele care sunt competente pe acest uh, subiect, ele au competențele cele mai uh, bune pentru a verifica dacă aceste obiective pot fi uh, realizate. Însă ne-am dorit să extindem dezbaterea, pentru că și comisia dumneavoastră poate fi interesată de buget, nu numai din punct de vedere strict bugetar, din punct de vedere cantitativ, fondul de coeziune, fondurile structurale reprezintă o parte importantă a bugetului european. Dar, dincolo de aceste considerente, printre competențele dumneavoastră, comisiei dumneavoastră, există și politici care sunt strâns legate de identitatea Uniunii Europene. Este evident că există anumite dificultăți la nivelul uh, plăților. Spre exemplu, anul trecut, la finalul anului trecut, a trebuit să votăm o sporire a creditelor de plăți pentru a face față anumitor nevoi concrete, pentru că programele, după ce au fost oarecum încetinite, uh, cu siguranță anul acesta sau poate anul viitor vor ajunge la o viteză optimă de desfășurare. Apoi, mai sunt și alte subiecte care cu siguranță trebuie aprofundate în sânul comisiei dumneavoastră. Și anume legătura foarte puternică ce există între uh, bugetul european și alegerile bugetare pe care le pot face statele membre. Anul acesta inaugurăm semestrul european care reprezintă prima tentativă veritabilă de a avea o formă de guvernanță economică mai uh, pregnantă și tocmai acesta este elementul pe care vreau să-l citez, să-l preiau în propunerea mea. Un element care trebuie să fie pus în valoare în momentul în care se realizează programarea economică a Uniunii Europene. Și în cadrul acestei comisii eu sunt convinsă că este posibil să avem o imagine mai clară, mai concretă uh, despre modul în care se organizează uh, sinergiile dintre bugetul european pe de o parte și bugetele statelor membre pe de altă parte nu doar pentru că a existat o modificare a regulamentelor care uh, invită la o complementaritate sporită între diferitele fonduri și participarea BEI și altor instituții, ci și pentru că între programarea la nivel european și programarea la nivelul statelor naționale există uneori discrepanțe. Și vedem acest lucru într-un mod mai concret și mai măsurabil în cadrul comisiei dumneavoastră, pentru că se, aceste discrepanțe se traduc imediat în dificultăți ale programelor în desfășurare. De aceea, această chestiune a bugetului dacă este abordată în cadrul comisiilor specializate, ar putea să aducă în lumină noi subiecte. Și deci nu avem misiunea noastră este să îmbogățim dezbaterile, să propunem soluții noi, noi căi. Acest lucru este esențial dacă ne dorim într-adevăr să concretizăm uh, această valoare adăugată pe care o propune Uniunea Europeană și pe care trebuie să o propunem cetățenilor europeni în momentul în care facem programarea financiară. Deci ceea ce eu v-aș ruga este să începem deja să ne gândim la buget. Bugetul să devină o, un subiect de discuție în cadrul tuturor comisiilor uh, parlamentare și trebuie să începem această dezbatere imediat. Mai întâi să definim care sunt, spre exemplu, prioritățile Comisiei dumneavoastră. Nu doar pentru a încerca să avem o oarecare influență asupra alegerilor politice, ci și pentru a avea o foaie de drum clară, pentru că va trebui să pregătim anumite acțiuni, acțiuni pregătitoare, uh, programe pilot, va trebui să definim opoziția Parlamentului în ceea ce privește amendamentele, va trebui să definim anumite cifre. Mulțumesc, doamna Balțani. Acum putem deschide dezbaterile. Derek Von, în calitate de raportor din umbră din partea socialiștilor. Derek, te rog. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru faptul că uh, ne-a acordat timp, a venit să discute cu noi la comisia noastră, ne-a acordat timp, a discutat cu diferiții deputați pe marginea acestui subiect și doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport. Dacă îmi dați voi încă de la bun început, aș face câteva scurte observații. Prima observație, și asta poate nu o să vă surprindă, este faptul că eu sunt de părere că politica de coeziune este partea cea mai importantă a bugetului 2012 și a bugetul și uh, în cazul în care se discută un buget în Parlament, eu n-am nicio îndoială că fondurile structurale și uh, cele de coeziune reprezintă de fapt partea cea mai vizibilă a bugetului european. Sunt fondurile cele mai populare, cele mai utilizate. Apoi, acest lucru poate duce la o uh, nivelarea discrepanțelor care există între diferitele regiuni. Există anumite scheme specifice de finanțare pentru anumite regiuni. Deci fondurile structurale și de coeziune reprezintă un element deosebit de important pentru cetățeni, mai ales pentru anumite regiuni. E adevărat, așa cum s-a spus, fondurile structurale, programele acestea au avut un început destul de timid anul trecut, însă vedem că acum uh, ele reușesc să fie uh, pe deplin desfășurate, implementate. Rata de implementare ne arată acest lucru, există un progres. E suficient să vă uitați la cifre. Apoi, într-adevăr, Există o cerere sporită pentru uh, bugetul 2012, pentru politicile noastre. Cred că uh, ultimele cifre erau unde, pe undeva la, 40 la 14% creștere. Uh, poate că s-ar putea să avem nevoie de fonduri și mai mari decât acești 14%. Uh, mai e nevoie de fonduri uh, suplimentare și la capitolul 1B. Uh, acolo trebuie să fim atenți și să ne asigurăm că aceste fonduri sunt, uh, sunt puse la dispoziție, că programele sunt uh, bine finanțate. Apoi, după cum a spus și doamna raportor, uh, trebuie ca banii să fie cheltuiți cu înțelepciune, în mod cumpătat și cu siguranță Comisia pentru Control Bugetar va verifica acest lucru apoi să aibă ca de asemenea și rata de absorpție diferită de la un stat membru la altul și această rată trebuie să fie crescută. E un subiect pe care noi îl discutăm în mod repetat, mai ales în comisia noastră. Un alt subiect evocat de doamna raportor și anume dacă ar trebui să avem un aviz uh, formal pentru negocierile trilaterale. Ei bine, uh, eu cred că, așa cum a spus și dumneavoastră, doamna președinte, ar trebui să avem un astfel de aviz. Există argumente în acest sens și e nevoie de o uh, a comisiei noastre, dar și din punct de vedere bugetar. Pentru că uh, ceea ce acoperim noi reprezintă partea cea mai importantă din buget. Și, într-adevăr, uh, e un element deosebit de important pentru regiunile europene. Deci noi va trebui cu siguranță să avem un astfel de aviz formal, să uh, adăugăm un mandat care să fie și mai puternic în momentul în care vom merge la uh, negocierile tri trilaterale. Mulțumesc! Mulțumesc, Rica nu, nu sunteți obligate, doar o întrebare. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva comentarii pe scurt. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru această prezentare deosebit de interesantă. Și aș dori să-i mulțumesc de asemenea și pentru prezență. Domnul Șurian a menționat cât de importantă este politica de coeziune din, din punct de vedere bugetar. Deci trebuie să ne asigurăm că vom avea la dispoziție finanțarea necesară pentru politicile de coeziune. Și politicile acestea de coeziune trebuie să fie vizibile pentru cetățeni. Doar astfel putem ca, per ansamblu, Uniunea Europeană să fie vizibilă la nivel local. Având în vedere această perioadă de criză, uh, cu atât mai mult politica de coeziune are un rol sporit de jucat. În 2012 uh, va trebui cu siguranță să ducem o luptă încrâncenată împotriva fraudelor, uh, în așa fel încât să putem promova o politică de coeziune înțeleaptă. Știm că lucrurile se complică în momentul în care cerem fonduri suplimentare pentru politicile de coeziune. Știm acest lucru. Uh, apoi, în ceea ce privește durabilitatea politicilor de coeziune, trebuie să vedem dacă acestea nu pot deveni eventual și mai eficiente. Noi, la comisia noastră, trebuie să redactăm un astfel de aviz oficial în acest sens. François, doriți să luați cuvântul? Da, câteva cuvinte, doamna președinte. Uh, grupul nostru este favorabil ideii de a avea un aviz formal uh, în acest sens. Dintr-un motiv foarte simplu, ar fi oarecum un paradox ca uh, comisia noastră să nu facă parte din uh, discuțiile pregătitoare pentru negocierile trilaterale. Și apoi, această procedură de negociere a bugetului, uh, bine, este una nouă pentru că poziția Parlamentului este mult mai puternică decât a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Deci este evident că noi trebuie să participăm la uh, formarea acestei poziții pe pe care o avea Parlamentul European în momentul în care va negocia cu celelalte instituții. Deci suntem favorabili acestui aviz. Ivan Godmanis. Mulțumesc, Ivan Godmanis. Vorbind serios, cred că trebuie să ne definim poziția aici. Uitați-vă la bugete. Numai 5 miliarde merg la coeziune, numai 15%. Agri are o creștere de 0%. Uh, programul cadru 7 plus 5% și trebuie definit și tempo. În 2010 creșterea a fost de 10% pentru uh, coeziune, acum spunem 15% și în 2012 trebuie să păstrăm procentul de 15% sau chiar să-l creștem. Uitați-vă la raportul de ieri. Se spunea acolo că uh, la fondul <clears throat> la Fondul uh, Social European, o singură țară a atins 42% în ianuarie. Rezultatele pentru celelalte țări sunt și mai joase, sunt și mai scăzute. Ca urmare, avem nevoie de o îmbunătățire aici la alocarea bugetară pentru politica de coeziune. Este principalul lucru pe care trebuie să ne axăm. S-a spus că nu este posibil că nu se pot aloca bani uh, suplimentari, cred că trebuie să redactăm uh, acest document despre care vorbea Laslo și de ce? Pentru că trebuie să arătăm că politica de coeziune este singura cu politica agricolă care are trei nivele, audit, manage, uh, audit uh, management și certificare, deci sisteme care arată raport, care arată modul în care sunt gestionate și raportate fondurile, alocate fondurile. Acest lucru nu există în nicio altă politică. Ca urmare, este momentul să arătăm modul în care sunt abordate fondurile. Eu am ca dată 1 martie, însă din păcate, după Crăciun nu mai există niciun fel de absorpție. Uh, primele luni ale anului sunt absolut goale. Ca urmare, nu ca urmare vom fi acuzați de către, celelalte, de către ceilalți actori că politica de coeziune nu reușește să, absorb, să absorbă fondurile. Avem nevoie de o îmbunătățire în acest sens. Uh, banii de la, din Fondul de Solidaritate pentru Inundațiile din Polonia și din uh, Europa Centrală uh, sunt un alt exemplu. Acolo a fost o adevărată problemă. Nu au fost bani din partea statelor membre și cred că sarcina noastră, uh, aceasta este sarcina noastră principală. Uh, avem nevoie de cel puțin două documente. Unul care se referă la orientările despre care vorbea doamna Balțani și un al doilea care se referă la cifre. N-am văzut nicio cifră. Comisia nu a putut uh, uh să ne furnizeze nimic concret din motivele explicate de uh, uh domnul Surian. Uh, domnul Kelly, în primul rând, mulțumesc, în primul rând trebuie să vă spun că nu sunt niciun fel de expert în uh, probleme bugetare, însă Domnul Surian, care este un expert, a spus că a vorbit despre sumele care sunt neutilizate de statele membre. Și mă întreb dacă există măsuri implementate cu adevărat în statele membre pentru um, stoparea acestei situații. În ceea ce Fondul European de Globalizare, înțeleg că foarte multe fonduri se întorc înapoi și unul din motive este că aici lipsește caracterul practic. De exemplu, nu există mm, sancțiuni care sunt prevăzute în mod concret. Uh, și nu există o reciprocitate a fondurilor. Se așteaptă demararea acțiunilor uh, pur și simplu în gol. Trebuie să rezolvăm această situație pentru că altfel este o pierdere de timp, de resurse, de bani și trebuie să vedem dacă nu cumva regulile sunt prea stricte sau persoanele responsabile sunt incapabile să le aplice în mod corect. Iată câteva puncte care cred că trebuie să fie uh, supuse atenției noastre și cred că părerea domnului Sturian ar fi foarte utilă în acest sens. Grazie, grazie No, velocemente, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid, apreciez foarte mult această inițiativă și intervenția Francescai. Într-adevăr, a fost o prezentare foarte utilă pentru că ne permite să aprofundăm puțin uh, o problemă extrem de importantă, problema bugetului și problema legăturii între politica bugetară și activitatea comisiei noastre. Câteva cuvinte despre politica de coeziune pentru început. Politica de coeziune este foarte importantă pentru că este un instrument cu adevărat prețios și esențial pentru dezvoltare mai ales pentru dezvoltarea economică. În plus, un instrument extrem de important și pentru utilizarea resurselor din regiunile noastre. Regiunile noastre contează pe aceste resurse, care sunt foarte importante pentru ele. Și cred că ar trebui să reflectăm mai mult asupra acestor fonduri și asupra modului în care am putea încuraja, am putea facilita accesul și utilizarea acestor resurse. <clears throat> Trebuie să fim foarte atenți nu numai la reguli și la proceduri, dar trebuie să vegem la punerea în aplicare a unor mecanisme care să permită o utilizare mai eficientă în timp real a acestor resurse, pentru că atunci când ne găsim într-o situație de criză, utilizarea acestor fonduri devine foarte importantă. Ele trebuie să existe, dar trebuie, trebuie mai ales să fie disponibile rapid. Mulțumesc! Sofia Canen și după aceea după aceea trecem la voturi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Voiam să vă spun că analiza este extrem de corectă și fiecare dintre noi are o părere despre uh, modul de utilizare a fondurilor și rata de utilizare a fondurilor. E un subiect care revine foarte des. Am propus uh, ieri să organizăm o reuniune prin care să vorbim despre, în care să vorbim despre regulament și să abordăm acest subiect în mod concret este extrem de important pentru că trebuie să vedem cum a fost elaborat acest regulament. Două puncte. În primul rând, tematicile europene sunt niște tematici foarte complexe și cred că trebuie să le simplificăm. Marcus Piper în uh, proiectul său de raport uh, propune uh, accentuarea acestei nevoi de simplificare. Uh, dincolo de complexitatea procedurilor europene, dincolo de faptul că există o rată scăzută de absorpție, transmitem o imagine negativă și cred că trebuie să îmbunătățim performanța utilizării acestor fonduri. În al doilea rând, am mai spus asta și în trecut, când a fost elaborat regulamentul pentru fondurile actuale eram în 2005, adică într-o perioadă în care uh, companiile aveau, întreprinderile aveau nevoie de cofinanțare. Astăzi suntem în 2011, am trecut printr-o criză economică majoră și poate că regulamentul, așa cum a fost el conceput în 2005, nu mai corespunde nevoilor întreprinderilor de astăzi și cred că este regretabil că nu putem să uh, modificăm prevederile în cursul aplicării regulamentului, având în vedere uh, schimbările de context. Doamna președintă, mulțumesc, Laszlo Surien. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Pentru mine este foarte clar acum, ascultându-i pe colegii mei, ascultându-i pe raportorii din umbră, pe coordonatori, uh, Văd așadar că se dorește un raport pentru negocierile trilaterale. Ca urmare, voi încerca să îl și elaborez. Pentru a rezuma această dezbatere, din punctul meu de vedere, aș dori să vă reamintesc că această diferență, această restanță de fonduri care rămâne în buget în fiecare an, este în scădere. Ca urmare, situația nu este chiar atât de, per- de periculoasă. Există o îmbunătățire și aceasta ar putea fi un argument în fața Consiliului în momentul în care vom uh, dezbate acest subiect. Un alt lucru pe care trebuie să-l precizez este că Luarea deciziilor în politica de coeziune, în ceea ce privește utilizarea fondurilor, aparține statelor membre. Este un proiect, este o procedură, îmi cer scuze, descentralizată. Dar strategia 2020 furnizează niște linii generale pentru fiecare stat membru despre cum să utilizeze aceste fonduri. Însă se utilizează aici rubrica 1B și 1E. Fără alte fonduri specifice. Deci, ca urmare, cred că suntem cred că trebuie să utilizăm uh, această putere care ne-a fost lăsată. Nu aș putea să intru în detalii suplimentare pentru că trece, uh, timpul trece rapid și voi încheia spunând că putem ajunge la un acord cu Consiliul în așa fel încât dacă finanțarea politicii de coeziune este va fi suficientă, atunci vom face tot ce este posibil pentru a le încuraja, pentru a încuraja statele membre să utilizeze în mod corect fondurile și ne vom lupta să obținem rezultate, adică rezultatele să corespundă acestor fonduri. Acesta este angajamentul foarte clar pe care trebuie să și-l asume și Comisia Bugete și Parlamentul European. Și trebuie să subliniez și importanța argument uh, și, și, prezenț, și importanța, am scuze, prezenței uh, raportoarei Francesca Balțani printre noi. Um, ea vine să continue o cooperare deja de patru ani între uh, comisiile noastre. Și în această perioadă raportorii cu care am colaborat au încurajat cooperarea și au integrat uh, opiniile uh, și avizele comisiilor specializate și mă bucur să am ocazia să uh, lucrez cu doamna Balzani în această direcție și sigur cu sprijinul comisiei noastre, sprijin pe care îl apreciez foarte mult. Mulțumesc, Laslo. Doamna Balzani, doar câteva cuvinte. Ringrazio tutti per gli interventi, concordo pienamente. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenție, sunt de acord politica de coeziune este o politică esențială, este un element major al acțiunii noastre. Și trebuie să vă mai reamintesc ceva deosebit de important um, în legătură cu natura plăților. Întotdeauna trebuie să fim conștienți că bugetul nu trebuie să fie numai realist și corect, dar trebuie să fie adevărat, concret, în sensul că procedura nu poate fi simplă. Procedura fondurilor structurale, politica de coeziune nu pot fi simple. Însă bugetul trebuie să fie executabil. Din punct de vedere al plăților, trebuie să evităm subevaluările care fac dificilă executarea și concretizarea politicii de coeziune. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult în numele tuturor, vă mulțumesc pentru pentru modul în care au evoluat aceste consultări și pentru că ați deschis un nou canal, un nou canal prin care ne putem uh, transmite opinia. Nimeni nu a protestat uh, uh, dorinței lui Sean de a avea acest aviz. Ca urmare, Avizul comisiei noastre trebuie discutat, din câte înțeleg, în aprilie și votat în mai. Ca urmare, timpul uh, trece repede și trebuie să ne ocupăm de asta. Înainte să trecem la voturi, aș dori să vă transmit câteva informații, dacă vă pot uh, capta atenția. În um, sala noastră se află și o delegație a Parlamentului din Quebec. Vă rog să le urați bun venit, așa cum procedăm cu toți invitații uh, Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la voturi. Avem uh, un sistem de vot destul de complicat astăzi pentru că avem foarte multe compromisuri și foarte multe amendamente totuși care au fost depuse și începem cu punctul 12 raportul lui George Stavrakakis privind situația actuală și sinergiile viitoare pentru eficacitatea sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale. Ca de obicei, vă întreb dacă vreau să verific dacă cartelele de votare funcționează. Le testăm. Open. Votul e deschis acum. Încă așteptăm ca toți colegii să-și activeze cartelele. Nu putem închide votul pentru că încă se adaugă cartele de vot. Votul se închide acum. 42 de cartele au fost uh, activate. Foarte bine. Începem cu amendamentul oral al raportorului. Putem începe, spune doamna președinte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Deci votăm pe amendamentul 11. Se închide votul acum. și 39 pentru o majoritate foarte clară. 12 cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și avem amendamentul oral dinaintea alinatului 10. Dacă există obi- obiecții? Nu. Atunci votăm cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la un alt amendament oral privind alinatul 11. Văd că nu există obiecții. Votăm. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14 cu amendament oral solicitat de autor. Văd că nu există obiecții. Votăm. Votăm amendamentul oral. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 2. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 23, votul e deschis. Se închide votul. 19 la 24, deci se respinge.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 se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. Apoi avem 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 în două părți. Deci 35 partea 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amenamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și numărul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum avem sugestii din partea Comisiei e, eh, pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. Trecem la numărul 2. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Sugestia 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Sugestia 4, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Sugestia 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Sugestia 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Parcă se respingea, dar haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis acum. 23 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Trecem la 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se verifică. Vot deschis pentru 19. Vot închis. 25 la 17, deci se adoptă. Trecem la 21. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum trecem la sugestiile Comisiei de Bugete. Sugestia 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sugestia 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votul final este vot electronic. Votul e deschis. ...43 pentru, 1 împotrivă. Felicitări raportorului. Se adoptă. Trecem acum la votarea raportor, raportului Miroslav Nicolașic. Elizabeth, o intervenție. Ja, ich uh, will natürlich nicht, dass nu vreau să rețin uh, timpul colegilor. Tocmai am vorbit cu raportorul și anume uh, uh, ca compromisul 10 să includă și amendamentul 29 deci uh, nu vom considera, aici pare a fi caduc, dar uh, nu este cazul și raportorul oricum a fost de acord cu includerea amendamentului 29 FEM. Pe lista de voturi, uh, la pagina 4, scrie acolo false if compromise 10 is adopted, deci nu este cazul, doresc să doresc să votăm după 29 compromisul 10. Äh, deci, încă o dată, pe pagina 4 se regăsește acest amendament 29. So what we can do right... Thank you, Elizabeth. What we can do right... Președinta, ce putem face este să-i întrebăm pe colegii implicați vot, deci doar doresc să nu lăsăm să cadă, să devină caduc 29 dacă compromisul 10 este adoptat, ci să-l votăm. Domnule Miculașic. Yes, uh, we just spoke with Elizabeth. Tocmai am vorbit cu Elizabeth și eu nu sunt împotriva acestei remarci. Deci, putem vota separat și uh, amendamentul 29 deci am fost de acord cu colega să votăm uh, în mod specific acest amendament, dar dacă îmi permiteți, doamnă președinte, uh, aș uh, face câteva remarci înainte de vot. Președinta. Vă rog. Acceptăm acceptăm uh, uh, să votăm în acest fel. Din partea socialiștilor și democraților, uh, PP-ul a acceptat. Bun, atunci dăm cuvântul lui Miroslav. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar pe scurt, stimați colegi, am vrut să spun înaintea votului că mulțumesc tuturor pentru amenamentele lor Uh, extraordinar de valoroase și uh, mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru excelenta cooperare. Am analizat cu amare atenție 105 amendamente și 5 avize și le-am integrat pe cât era posibil în textul raportului meu. De aceea propun 22 de compromisuri care uh, sub, întrunesc 60 de amendamente. Uh, majoritatea amendamentelor sunt uh, avute în vedere în uh, uh, compromisuri, sunt însă și unele amendamente care trec cu mult de obiectivul acestui raport. Acolo unde era cazul, evident că nu am putut să extind domeniul de aplicare al raportului și de aceea vreau să mulțumesc tuturor acelora care au făcut posibile aceste compromisuri. Vă mulțumesc, stimați colegi. Miroslav, and I hope you will... Mulțumesc, Miroslav, și sper să câștigi până la urmă votul final pe acest raport. Începem așadar. Avem 22 de compromisuri. Eh, dacă nu aveți nimic împotrivă, să le votăm în bloc. A, nu? Există obiecții. Bun. Deci se respinge votul în bloc. Atunci, compromisul 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Constanțe ar dori să intervină. Am putea am putea să votăm doar aceste două compromisuri în mod separat și restul să le votăm în bloc? ar fi vorba de 4, 11 și 18. Președinta, vom vota 4, 11 și 18 și restul în bloc. Da? Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 11, nu, îmi cer scuze, a fost vorba de 11, se corectează președinta. Să repetăm votul pe 11? Nu. Bun, și atunci cine e pentru 18? Împotriva, abțineri, se adoptă. Și votăm uh, restul compromisurilor în afară de primele două pe care le-am votat deja, deci de la 3 până la 21, cu excepția celor 3 pe care le-am votat, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24, spune președinta, nu, se corectează 20, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 24, votul e deschis. Am închis votul acum. 29 împotrivă, 14 pentru, se respinge. Trecem la 25. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26 cu amendament oral. Există obiecții? Dacă nu, votăm 26. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm votul pe amendamentul 26 amendat oral. Votul e deschis. Votul închis acum. 28 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 27, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, se cere o verificare pe 27. Votul e deschis. Vot închis acum. 30 împotriva la 14, deci se respinge 28. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Verificăm încă o dată 28. Votul e deschis. Vot închis acum. 23 pentru, 21 împotrivă, se adoptă, cum am spus. 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Dacă sunteți de acord, haideți să verificăm. Vot deschis pentru 29. 28 împotrivă, 15 pentru, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 cu amendament oral, nicio obiecție? Atunci votăm 33 amendat pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 50 cu amendament oral, nu e ce obiecție, atunci votăm 50 astfel amendat, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 56, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 69 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 59, votul e deschis. Douăzeci la 24 se respinge. 70. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 74 a, amendat oral, dacă nu sunt obiecții, votăm 74 astfel amendat pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă,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 100 amendat oral, dacă nu sunt obiecții, îl votăm astfel amendat. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Vot deschis pentru amendamentul 100, astfel amendat. Vot închis. Și se respinge 22 contra 19. 101. Cine pentru?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 împotriva, abține, se adoptă, 15 pentru, împotriva, haideți să verificăm, deci considerentul 15, vot deschis. Vot închis. Se respinge 23 la 21. Trecem la sugestiile Comitetului de, Comisiei de Bugete, numărul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Numărul 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Numărul 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Sugestiile Comisiei Emplă. Sugestia numărul 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotriva, abțineri se respinge, numărul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, numărul 4 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 4, 5 pentru, împotriva, abțineri se respinge, și, uh, considerentul, considerentul C pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și considerentul D pentru, împotrivă. Haideți să verificăm uh, considerentul D, vot deschis. Vot închis acum. Este 22 la 21, se respinge. Acum trecem la un vot pe trei părți, solicitat de raportor și votăm și votăm doar a doua parte. Deci votul pe părți numărul 1 din Comisia Emplă, votăm partea a doua, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Sugestia 2, pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Numărul 4, pentru? împotriva, abțineri se adoptă, numărul 5 pentru, împotriva, abțineri se respinge, numărul, 5, numărul 6, amendat de eh, raportor, dacă nu sunt obiecții, cine pentru? Cine este pentru, vă rog, împotriva, abțineri, cred că se respinge, foarte clar. Numărul 8, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge este adoptat, uh, se corectează președinta. Dar mai bine, haideți să verificăm. Deci, votăm sugestia numărul 8 din Comisia Empl. Haideți să verificăm. Vot electronic. Vot închis acum, da? Și se respinge. Da. 9. Amendamentul 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Numărul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 11. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 10, 12. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 tot un vot pe părți, votăm prima parte de la 14, cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 19 pentru, împotrivă, nu știu. Haideți să verificăm. Vot deschis pe 19. 23 împotrivă, 22 pentru, se respinge. Trecem la 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 cade și trecem la sugestiile eh, Comisiei MV. 1. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Numărul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge apoi numărul 5 pe părți, în două părți, și votăm însă numai prima parte, cine pentru prima parte de la uh, sugestia numărul 5, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Mm, numărul 10, aici avem din nou un vot pe părți. Votăm însă numai prima parte. Cine este pentru prima parte a, de la numărul 10? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 13. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 14. Pentru, împotriva, cred că se adoptă. Haideți să verificăm, vă rog. Verificăm 14. Dacă PPE-ul crede că e împotriva, atunci probabil e respins, dar să știți că nu e întotdeauna așa. Zice chiar, din păcate, nu e tot timpul așa. Deci, se respinge 23-21. 15. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 17, tot un vot pe părți și votăm doar partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă, Abțineri. Se respinge. Sugestiile Comisiei ITRE, numărul 1, vot pe părți. Votăm însă numai a doua parte de la 1, cine pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Sugestia numărul 2, vot pe părți, votăm însă doar partea a doua. Deci partea a doua de la 2, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Numărul 3, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Numărul 5, pentru, împotriva, abțineri, verificăm la numărul 5. Se respinge cu un vot. 23 împotriva, 22 pentru. Numărul 7, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 11 pentru, împotriva, abțineri, se verifică sugestia 11. Vot deschis acum. se respinge 29 la 16. 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Numărul 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotriva, Cred că nu știu ce se întâmplă. Haideți să verificăm. Verificăm votul pe 18. Votul e deschis. Se respinge 23 la 21. Și acum sugestiile din comisia, din comisia TRAN, sugestia 1, cine pentru, împotriva, abțineri se respinge, numărul 2, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, numărul 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge, numărul 6 pentru, împotriva, abțineri se respinge, numărul 9 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 12 pentru, este 12, este cu amenament oral. Deci dacă nu există opoziție, atunci 12 astfel am mandat, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, nu știu. Haideți să verificăm rapid. Rapid, 15 vot deschis. Vot închis. Se respinge 27 la 18. Vot final electronic pe întregul text al rezoluției. Vot deschis. Vot închis. O, o persoană astăzi e cam contra, dar în rest văd că lumea în general este favorabilă. Felicitări! Sper că nu tu ai fost Lambert, uh, omul împotrivă. So now we move to Marie Sanchez Schmidt. Trecem la raportul doamnei Sanchez Schmidt. Uh, uh, provocări în ce privește cooperarea teritorială. Este un vot destul de complicat, așa că mai bine haideți să începem votul. Amendamentul numărul 1. Dragi colegi, trecem la vot. Deci, votăm. 1. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 2. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 3. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 4. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Atunci, numărul 5 cu amendament oral. Dacă nu se opune nimeni la acest amendament oral, astfel îl votăm. Numărul 5 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă. Deci nu protestează nimeni, înseamnă că se adoptă. Acum trecem la 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Numărul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Numărul 14, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Numărul 15, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 16 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 17 pentru, împotriva. Verificăm 17. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 28 pentru, 13 împotrivă. Trecem acum la 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 21. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva, abțineri se respinge, Votăm acum 27 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 32. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva abțineri se respinge. 33 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 34 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30. Compromisul 1 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 acum. Pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 cu amendament oral, dacă nu se opune nimeni, astfel îl votăm, 56 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 acum, vot pe părți. Corect? Deci votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 66 pentru, Împotriva. Abțineri se respinge. Acum, 67. Avem un vot separat. Avem un vot pe părți. Prima parte. Uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, se respinge. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru,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 împotrivă, abțineri, se adoptă, 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 82, vot pe părți. Mai întâi partea întâi. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua, Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 83. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86, nu-l votăm. 87 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mi se spune că trebuie să votăm 84. Foarte bine. Deci votăm 84, vă rog. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 84. Și ajungem acum la... ...87 pentru... Împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 101 pentru, împotriva. Nu știu, haideți să verificăm, 101, s-a deschis votul. S-a închis votul.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 împotriva abțineri se adoptă, 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 107 cu amendament oral, dacă nu se opune nimeni, astfel îl votăm, 107 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 109 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 126 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă 134 cu amendament oral, dacă nu se opune nimeni, astfel îl votăm, 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 132 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la votul final. Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru, un vot împotrivă. Și acum we go to point 16, uh, 16. Matula. So now we, we go to... Trecem acum la raportul domnului Matula, pentru că domnul Gaier a cerut să votăm raportul sau la final. Deci acum, raportul domnului Matula. Okay, so I have wrong, wrong order, because now I have Jan Olbrich. Okay, so we go for Josip Matula. Deci raportul domnului Iosif Matula este un vot destul de simplu. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votul final. În principiu, Acum s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 41 pentru, 3 împotrivă. Microfonul doamnei președinte este stins. Dragi colegi, Acum trecem la raportul uh, Program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate a doamnei Rosas Estaras Feragut. Uh, this no longer makes this fall. We agree so, that they will be voted separately and both Uh, uh, Dragi colegi, mai ales coordonatorii, dacă puteți să ne ascultați măcar o secundă, în raportul acesta, la acest vot, vă rog să fiți atenți la faptul că dacă amendamentul 10 și, uh, deci amendamentul 10 și 22 nu mai sunt legate împreună, deci le votăm separat.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 împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 nu votăm, 56 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 cu amendament oral, nu se opune nimeni, atunci îl votăm astfel. 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se respinge, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Încă nu s-a închis. S-a închis acum. 43 pentru, 1 împotriva se adoptă. Și acum votăm următorul raport, și anume o Uniune a Inovării. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 8 pentru,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 se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 și 8 pentru, împotriva. Încă o dată, 38, vă rog, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 39, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul, rezultatul este 41 pentru, 1 împotrivă. Și acum, dragi colegi, ultimul vot este raportul domnului Gaier cu privire la descărcarea de gestiune 2009. Începem cu... Da, vă rog, Lambert. Voorzitter, dank u wel. Ik wil het nu alvast eh, zeggen uh, naar onze... Mulțumesc, doamnă președinte. După părerea noastră, amendamentul 10 ar trebui să fie votat separat, pentru că nu face parte din compromis. Așadar, vă rog să supuneți la vot separat amendamentul 10. Dear colleagues, I would also like to announce that amendment 1 was... Amendamentul 1 se retrage, spune doamna Uh, președinte și amendamentul 10 va fi votat separat, fără a fi corelat cu compromisul. Începem votul cu amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendament, compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 10 pentru împotriva. Îmi pare rău, nu prea înțeleg când ați ridicat mâna. O să facem verificare electronică. Votul se deschide. Votul se închide. 28 pentru, deci se adoptă. Și votul final, vot electronic. The vote is open. Votul s-a deschis. Yes. Um, the vote is closed. Votul s-a închis. 43 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Felicitări! Și am terminat. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult!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 Um, dear colleagues, Dragi colegi, vă rog să luați loc. Um, dear colleagues, I would like to start the... Dragi colegi, trebuie să începem audierea, așa că vă rog să Faceți liniște. Așadar, începem, de, începem audierea, da? Încerc să, să mă fac auzită în ciuda zgomotului care vine din sală și nu e deloc ușor. Colegi, hearing. Așadar avem o audiere publică privind viitoarea politică de coeziune și am invitat experți care reprezintă ceea ce numim noi, care reprezintă actorii, cum spunem noi, ai acestui domeniu, reprezentanți ai mediului universitar, reprezentanți ai autorităților guvernamentale, ai colectivităților locale și regionale, ai regiunilor europene și le vom asculta prezentările și le vom adresa întrebări pe teme pe care le considerăm importante și care ne vor lărgi perspectivele asupra a ceea ce se întâmplă pe teren și asupra modului în care mediul universitar privește propunerile Comisiei pentru viitor. Avem și un reprezentant al Comisiei Europene domnul Nicolas Martin, care este director general adjunct la DG Regio. Și, fără să mai așteptăm, îl invit pe primul vorbitor, domnul Jacek Șlachta, de la uh, Școala de Economie, de Studii Economice din Varșovia și un expert cu uh, o carieră îndelungată în domeniul politicilor regionale. Îi invit așadar pe vorbitor să se rezume la zece minute pentru luarea de cuvânt, pentru a lăsa suficient uh, timp și pentru întrebările din partea auditoriului. Așadar, domnule Șlachta, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Zece minute sunt zece minute, cum spune doamna Hübner, așa că voi fi concret. Cred că așteptările în ceea ce privește politica de coeziune sunt în creștere, continuu și se așteaptă ca acestea să ne ajute să implementăm strategia 2020, să ne ajute să întărim competitivitatea și mai există și o a treia dimensiune a coeziunii, nu numai cea economică și cea socială, ci și cea teritorială. Ne așteptăm ca această politică să ne ajute să avem o creștere regională, pentru că trebuie să demonstrăm contribuabilor europeni care este nivelul crescut al calității intervențiilor europene. Trebuie să întărim macrostabilitatea economică și să abordăm dimensiunea regională a dezvoltării. Toate aceste aspecte sunt importante. Există coerență aici? Nu. Aceste așteptări sunt extrem de ridicate, extrem de mari, dar trebuie să fim conștienți că uh, cheltuim pe această politică o treime din bugetul european și trebuie să ne asigurăm că contribuabilii europeni văd și rezultatele. În absența acestui rezultat, Europa va fi acuzată că nu își poate îndeplini obiectivele pentru 2020. Dacă vorbim despre programare, e bine, acolo veți vedea că de la fiecare perioadă de programare la alta se schimbă sistemul. Uh, între 2000-2006 am avut un sistem care a fost revizuit în 2007 și reconfigurat, iar în următoarea perioadă de programare ne dorim alte schimbări drastice. Ce este realist de făcut și ce nu este realist? Ne luptăm uh, pentru a avea o listă cât mai scurtă de sectoare de intervenție și acest lucru este foarte dificil de obținut pentru că regiunile sunt diversificate din punct de vedere al structurilor economice, al nivelului de dezvoltare, al obstacolelor în calea dezvoltării și această listă riscă să fie una lungă. Sigur că concentrarea tematică este foarte importantă și trebuie să punem în aplicare mecanisme de reducere a numărului de teme, de domenii de intervenție care sunt mult prea numeroase astăzi, iar fondurile sunt uh, risipite în uh, sume mici, în domenii mult prea numeroase. Apreciez foarte mult ideea cadrului strategic comun, dar ar acesta nu este suficient și ar trebui să acopere toate cele cinci fonduri. Trebuie integrate aici um, cele două priorități uh, ale uh, Fondului European um, pentru dezvoltare, uh, Fondul European pentru Dezvoltarea Rurală și de asemenea trebuie integrate și programe regionale care utilizează fonduri multiple. Dacă ne referim la eficacitatea politicii de coeziune, facem evaluări foarte bune ale cheltuielilor, însă ne este mai greu când trebuie să măsurăm rezultatele sau când trebuie să le estimăm și sunt foarte mult puține informații despre impactul intervențiilor. Cred că trebuie alocate mai multe resurse pentru îmbunătățirea evaluării rezultatelor și a impactului. Statele membre nu reușesc să facă o legătură coerentă între reformele lor naționale și aceste contracte această legătură trebuie să fie mai strânsă. Sigur că aici indicatorii de performanță sunt foarte importanți și ne-ar permite să măsurăm uh, într-un mod foarte simplu fondurile care au fost alocate uh, cu succes. N plus 2, N plus 3 este iarăși o formulă contradictorie pentru că obligă statele membre și regiunile să aleagă proiecte simple, unde, de fapt, obiectivul este de a avea o eficiență ridicată a politicii formula nu este una perfectă, mai ales dacă ne referim la fondul de coeziune. Calitatea programării. Aici trebuie reconfigurată programarea, selecția priorităților, identificarea mm, impactului, indicatorii de rezultat și rezultatele așteptate. Apoi trebuie de asemenea abordate resursele financiare necesare și uneori sunt lăsate deoparte și resursele reglementare și cadrul instituțional necesar. Evaluarea ex ante este un uh, aspect extrem de pozitiv, dar trebuie respectate niște precondiții deseori rezultatele vin prea târziu pentru a putea fi utilizate în uh, cadrul uh, perioadei de programare actuale. Pentru 2004-2006 am uh, primit datele și ele pot fi utilizate pentru următoarea perioadă de programare. Flexibilitatea trebuie de asemenea luată în considerare. Cadrul legislativ trebuie uh, aplicat și trebuie de asemenea să lăsăm loc proiectelor inovatoare, ideilor noi. Am putea să ne întoarcem la un instrument care a fost deja prezent în uh, perioadele de programare anterioare, 94-99 și 2000-2006 era vorba de instrumentul pentru inovație care nu necesită foarte multe fonduri și care poate avea o aplicare foarte pozitivă. Aș dori să vorbesc despre condiționalitate. Ea este subiectul uh, următoarei prezentări din această audiere. Dacă politica de coeziune își uh, propune să realizeze obiective macroeconomice, acesta nu ar fi instrumentul cel mai potrivit. Trebuie îmbunătățită capacitatea de programare și uh, implementarea prin implementarea diferitelor măsuri se neglijează simplificarea, modelul devine din ce în ce mai complicat și din punct de vedere al costurilor uh, tranzacțiilor, al uh, ritmului acțiunilor, uh, lucrurile nu stau foarte bine. Am avut ocazia să discut cu specialiști din acest domeniu, ca John Butler, Francesco Barca, John Bradley, dar și colegi din Polonia. Și mulțumesc tuturor pentru Atenție, uh, aveți în uh, fața ochilor uh, numele meu și prezentarea pe care tocmai am susținut-o. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Interesting presentation. Now I'd like to give... Mulțumesc, domnule profesor. Am onoarea să dau cuvântul domnului Iusi Ililahti, director regional de dezvoltare din Ministerul finlandez al ocupării forței de muncă și al economiei. Domnule director, aveți cuvântul. Uh, uh, for, for the invitation to come here. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru invitația de a participa aici la această audiere. Vă voi vorbi despre condiționalitate Știți că noi în Finlanda de regulă avem o abordare mai degrabă practică și pragmatică și mai puțin teoretică. Tocmai de aceea încerc să analizez această chestiune complexă a condiționalității dintr-un punct de vedere mai practic. Noi susținem condiționalitatea și guvernul nostru, care și-a asumat mandatul acum doi ani, a stabilit o linie foarte clară din punct de vedere politică uh, pe această temă, uh, declarând că uh, condiționalitatea este un element foarte important pentru a menține ritmul reformelor structurale. Pentru că obiectivul este de a mobiliza potențialul tuturor regiunilor și statelor membre pentru a-și îmbunătăți competitivitatea la nivel european, dar și într-un context global, mai ales în, în condițiile de astăzi foarte complexe. Ce înseamnă condiționalitatea? Înseamnă suma tuturor măsurilor, procedurilor, regulilor, reglementărilor ex ante, dar și ex post care sunt aplicabile. Aș sublinea că există deja foarte multe condiționalități uh, practice în politica noastră de coeziune. Deci, condiționalitatea nu este un element nou pe care îl introducem sau pe care îl dezbatem, ci singura Singura noutate este că uh, încercăm să folosim mai mult condiționalitatea pentru ca un stimulent. Tocmai de aceea încercăm să căutăm noi metode de îmbunătățire a condiționalității în teren. Sunt de acord cu profesorul Slachta că există riscul de a complica lucrurile pe parcurs prin adăugarea unor nivele administrative suplimentare, intercalate, între diferitele structuri existente. De aceea trebuie să simplificăm mai mult și să complicăm mai puțin lucrurile. Cea mai importantă condiționalitate în politica de Eh, coeziune este strategia de la Lisabona pentru creștere și relansare economică. Vedeți care sunt eh, nivelurile pe verticală și care sunt cerințele de cooperare pe orizontală. Sistemul însă, pe ansamblu, este mult prea complicat și deocamdată continuăm cu această structură. însă cred că strategia de la Lisabona deja este un pas în direcția cea bună pentru a uh, îmbunătăți uh, dezvoltarea economică și uh, pentru a îmbunătăți situația ocupării forței de muncă. Există și alte condiționalități. M plus 2, M plus 2, despre care s-a discutat foarte mult anul trecut, avem și uh, condiționalități în ce privește gestiunea financiară și mai există și alte elemente de practice de condiționalitate. Pentru următoarea perioadă de referință, deja s-au convenit uh, elementele esențiale ale uh, strategiei UE 2020, care va constitui principala condiționalitate pentru următoarea perioadă de uh, referință. Există și propuneri pentru măsuri flexibile pentru statele membre, pentru regiuni, există și o propunere privind contractele de investiții și de dezvoltare, uh, contract între uh, Comisie și state membre. Iată, schematic reprezentată uh, strategia UE 2020, creștere inteligentă, creștere durabilă, creștere inclusivă, cele șapte așa numite flagship initiatives, inițiative primordiale, Uh, care sunt foarte bine aplicabile în condițiile Finlandei, de exemplu. Uh, în această perioadă de încetinirea creșterii uh, economice, Finlanda, de exemplu, a suferit o reducere cu 8% a PIB-ului, dar acum vede această situație tocmai ca o șansă de creștere și credem că această abordare comună uh, strategică ar putea să ne ajute pe noi toți. Sigur că uh, există multe idei, planuri, uh, multe din partea comisiei care vin să ne încurajeze în această situație. De obicei, condiționalitățile sunt mai rigide, mai restrictive din partea comisiei. Înainte de toate, sunt uh, de menționat uh, condiționalitățile macroeconomice, dar acestea țin uh, totuși de comisarul Oli Rehn, portofoliul său și experții din grupurile de lucru ale Consiliului. Deci nu voi intra în detalii. detaliu. Avem și propuneri pentru condiționări ex ante, în special pentru susținerea uh, reformelor structurale și instituționale. În această categorie includem și sistemul uh, complex de evaluare ex ante și de verificare ex post. Suntem uh, însă ezitanți în ce privește oportunitatea acestui tip de condiționalitate. De aceea, credem că îmbunătățirea capacităților instituționale și administrative este o abordare mai bună. Avem și o altă propunere de condiționalitate. M-am bucurat, de exemplu, foarte mult că profesorul Slachta este și el ezitant în ce privește indicatorii de performanță, tocmai pentru că și poziția noastră este similară. Însă nu suntem uh, de principiu împotriva indicatorilor și utilizării lor. Nu în ultimul rând, condiționalitatea trebuie să fie un element de sinergie, de, de coordonare a diferitelor programe eh, eh, de reformulare, de restructurare structurală. Așadar, revenind la aceste condiționalități practice pe care noi le preferăm, credem că strategia de coeziune însăși poate produce rezultate de creștere a eficacității, de îmbunătățire a condiționalității. Trebuie să ne gândim mai întâi la strategia UE 2020, care a fost convenită și care am convenit că trebuie să fie sistemul uh, principal, prioritar de orientare. Apoi, simplificarea și evitarea complicării uh, proceselor administrative, asta înseamnă că și în structurile politicilor de coeziune avem nevoie de mai multă simplificare. De asemenea, vrem să ne întoarcem la abordarea multifond, asta în baza experienței acumulate în uh, Uh, perioada în care am aplicat uh, abordarea uh, fondului unic. Credem că în temeiul acestei experiențe revenirea la abordarea multifond este mai bună. De asemenea, credem că este, ar fi oportun să centralizăm mai mult uh, politicile de coeziune însă, în același timp, trebuie să ținem cont de noua paradigmă care se conturează, cea a specificului local și regional care trebuie avut în vedere atunci când se formulează uh, aceste politici de coeziune. Da? Cunoaștem raportul pe această temă al OCDE și al uh, unor experți uh, lideri în domeniu. Și în ultimul, ultimul punct, uh, dar nu în ultimul rând, uh, vreau să abordez problema cofinanțării. Credem că cofinanțarea ne ajută în mod automat în, la creșterea eficacității noastre, mai ales atunci când sunt uh, introduse nivele de autorespundere de răspunsere subsidiară la fiecare nivel pentru măsurile și fondurile gestionate. În rezumat, noi susținem toate ideile și planurile care cresc eficacitatea politicilor de coeziune și care vin să îmbunătățească arhitectura acestei politici de coeziune ținând cont de situația din teren, de la fața locului. diferitele idei noi privind, uh, privind uh, elemente noi de condiționalitate trebuie mai întâi foarte bine definite și apoi eh, testate în practică înainte de ca acestea să fie incluse în niște elemente legislative de tipul regulamentelor. Deci, întrebarea metodologică se pune în felul următor. Acceptăm cu toții mai multe elemente de condiționalitate și dacă da, ce metode putem prevedea în teren, în practică, pentru ca acestea să, își dobând, să devină mai eficace. Pentru că uh, elemente de contra, eh, condiționalitate pot deveni și contraproductive în anumite condiții. Pentru că dacă trebuie să gestionezi, să girezi sute de programe, unele pot fi mai bune, altele mai pot fi mai puțin bune am putea fi acuzați că nu suntem suficient de sofisticați de intelectuali în, în, în abordarea noastră, dar uh, până la urmă suntem foarte practici și pragmatici. Deci, înainte de a pregăti noi condiționalități, trebuie să cooperăm în, în definirea acestor elemente și mă bucur foarte mult de cooperarea cu Parlamentul și cu Comisia Regii care și-a asumat deja, iată, un rol foarte activ în uh, elaborarea următorului program de politici uh, de coeziune. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Ili Lahti. Și acum trecem la cel de-al treilea complex de teme, dezvoltarea și parte, contractele de dezvoltare și investiții, noi măsuri de condiționalitate în guvernanța multinivel Următorul vorbitor este doamna Angelica Potmögle, director de politici de la, eh, din partea Consiliului European al Municipiilor și Regiunilor. Doamna Potmögle, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această invitație și pentru oportunitatea care mi se oferă să eh, prezint punctul de vedere al Consiliului European al Municipiilor și Regiunilor. Organizația noastră este organizația europeană care cuprinde toate asociațiile naționale de reprezentare a municipiilor și regiunilor europene. În ce privește cele trei teme eh, aflate în dezbatere azi, eh, vreau mai întâi să vorbesc despre contractele de dezvoltare și parteneriat în investiții. Noi suntem în favoarea acestor contracte, dar probabil nu vă va mira faptul că pledăm ca aceste contracte să nu fie uh, încheiate doar între statele membre și Uniunea Europeană, ci mai ales să fie uh, semnate și cu includerea și uh, regiunilor și municipiilor europene. Aceste nivele de administrație publică se responsabilizează mult mai ușor dacă ele sunt participante la procesele decizionale și nu doar niște elemente și structuri de punere în aplicare. Mai ales dacă, dacă trebuie să pună în aplicare ceva ce au decis uh, niște părți terțe. Dezvoltarea, dezvoltarea regională este o temă prioritară care uh, necesită în mod inerent participarea administrației uh, publice locale și regionale. Tocmai de aceea, abordarea integrată uh, se dovedește uh, de succes atunci când um, aceasta integrează într-adevăr toți actorii de pe verticală, dar și de pe orizontală și dacă Uh, abordarea permite și o, o viziune intersectorială. Pentru noi este foarte important să nu ne concentrăm doar pe mediul urban sau pe colaborarea între membru, me, mediul urban și mediul rural, să nu tratăm nici uh, în mod izolat uh, regiunea, regiunile rurale, ci așa cum se propune în în raportul dumneavoastră, de către raportorul dumneavoastră, să uh, tratăm unități funcționale, indiferent că cuprind mai degrabă regiuni urbane sau urbane și rurale și așa mai departe. Deci, uh, uh, ca și în politica agricolă comună, nu putem vedea viza doar mediul urban sau doar mediul rural este vorba de o abordare integrată care vede spații funcționale compuse din elemente dintr-o categorie și alta. În ce privește uh, guvernanța la mai multe nivele, (multi-level governance, aceasta este în mod periodic reluată în dezbaterea publică, însă nu observăm că se și practică. Până la urmă este vorba de niște angajamente festive, uh, niște discursuri în care se repetă aceste uh, teze, dar dacă tratăm în mod serios uh, ceea ce este scris în tratatul de la Lisabona, atunci ar trebui, într-adevăr, să uh, urmărim ca principal obiectiv crearea unui sistem de reglementări, de guvernanță la mai multe nivele, un, un, un un sistem care se bazează pe parteneriat și nu neapărat pe o ierarhie rigidă. Parteneriatul trebuie să includă toți actorii pe verticală, pe orizontală și trebuie să se consacre prin um, uh, convenții în care toți partenerii participanți se obligă, se angajează să urmărească anumite obiective comune. Uh, sigur că aceste convenții, uh, acorduri ar trebui să cuprinde și obiective concrete și metode de evaluare a atingerii acestora și de măsurare a atingerii acestora. Noi uh, dorim ca în ce privește fondurile structurale, uh, statele membre să fie responsabilizate și să fie oarecum obligate să uh, meargă pe această linie a parteneriatelor la mai multe nivele pentru a, asigura, a ne asigura că toate aceste demersuri structurale sunt uh, uh, urmărite în tocmai la nivelul statelor membre și că, faz, uh, că elementul local și regional este, este implicat, este cooptat în procesele de decizie, dar și de proiectare, de monitorizare ulterioară um, într-o măsură cât se poate de mare. Toate aceste lucruri trebuie avut în vedere și în ce privește punerea în aplicare a, obiective, a strategiei UE 2020 și cred că această abordare de parteneriat trebuie să uh, prevaleze și în ce privește acele flagship initiatives, inițiative primordiale. Mă bucur că a fost uh, elaborată uh, poziția sceptică față de aceste condiționalități macroeconomice considerăm că nu este deloc oportun ca factori care nu uh, care nu uh, că, că au fost uh, practic transmise delegate nivelelor local și regional anumite sarcini care, care practic nu sunt altceva decât niște elemente care la nivel național nu au putut fi rezolvate. Deci, practic, eșecul la nivel național se maschează prin eh, transmiterea eh, competențelor la nivele inferioare. Deci, în ce privește condiționalitatea, trebuie să existe posibilitatea să ajungem împreună cu toți eh, partenerii vizați la un acord, la o convenție în care să definim foarte clar obiectivele, dar să le definim înainte de a începe punerea în aplicare și atunci suntem de acord cu această condiționalitate orientată pe rezultate. În aceste condiții suntem uh, pentru o responsabilizare subsidiară a nivelelor inferioare de administrație publică. Un alt aspect pe care aș dori să-l mai includ în uh, expunerea mea, sigur că susținem întru totul uh, obiectivele strategiei UE 2020 și susținem la fel de mult și uh, acele flagship initiatives, însă pe noi ne îngrijorează ne-ar îngrijora dacă această politică de coeziune s-ar subordona întru totul urmăririi și atingerea acestor obiective din UE 2020. Eu cred că nu trebuie să uităm și să scăpăm din vedere uh, uh, ceea ce este menționat în tratat și care sunt principiile noastre fundamentale și acestea, între acest, sub acestea trebuie să încadrăm strategia UE 2020. Mulțumesc! Thank you very much indeed for your... Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră deosebit de interesantă și acum trecem la Următorul vorbitor, vorbitor doamna Eleni Marianu, secretar general Conferința Regiunilor Maritime Periferice. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați pronunțat corect numele meu. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră, faptul că la conferința noastră poate fi prezentă în comisia dumneavoastră pentru a discuta subiecte deosebit de importante care se află pe planul întâi al uh, Uh, preocupărilor noastre, condiționalitate, uh, posibilități de a promova această nouă reformă a politicii de coeziune. Uh, noi suntem în favoarea acesteia să avem o reformă care să fie plină de sens pentru aceste teritorii. Cu acestea fiind spuse, noi am răspuns deja la raportul pe marginea politicilor de coeziune, am făcut anumite propuneri, am explicat care, după părerea noastră, este aspectul pozitiv și care sunt aspectele unde am mai putea să ne mai gândim și eventual să le aprofundăm. Pentru că, de multe ori, uh, diavolul se ascunde în detalii. Uh, într-adevăr, suntem încântați de faptul că există uh, intenția de a reforma aceste politici deci putem să vedem cum anume acest lucru se va face în mod concret. Acest lucru va depinde de fiecare regiune în parte, dacă aceasta este, se confruntă cu anumite dificultăți specifice și depinde și de scara la care uh, vrem să lucrăm, uh, în așa fel încât să vedem care sunt zonele mai mari, mai mici, eventual macroregiuni, cum anume funcționează acestea. Deci această nouă formă de a, uh, nouă modalitate de a organiza politica de coeziune mi se pare foarte bună. Iată că noi reprezentăm anumite regiuni uh, care sunt destul de specifice și trebuie să fim atenți cum anume va arăta destinul lor pe viitor parteneriatele, contractele între parteneri. N-am să repet ceea ce a spus deja Helga, pentru că este evident că întotdeauna e foarte greu să fii ultimul vorbitor, pentru că multe lucruri au fost deja spuse. Uh, deci voi încerca totuși să fac un rezumat și să adaug la contribuțiile precedente. Uh, e vorba deci de un contract de parteneriat. Parteneriat, ceea ce înseamnă că se ține seama întotdeauna de toți partenerii implicați, uh, autorități regionale, uh, actori socioeconomici, mediul de afaceri, toate aceste laturi care contribuie la viața de zi cu zi pe teren. Și dacă ne dorim o implementare plină de succes a unei politici de coeziune, ne putem concentra cât de mult dorim noi pe strategia UE 2020, pe tratatul de la Lisabona și așa mai departe. Însă acestea nu vor reuși dacă nu vom implica actorii pe teren. Trebuie să-i asociem în modul cel mai eficace pentru ca aceste politici să devină realitate. Până în prezent, strategia de la Lisabona a fost un fel de cal calcul teoretic al cifrelor și al tendințelor pentru a vedea cum anume putem ajunge la aceste parteneriate de, uh, concrete, cu rezultate concrete. Acum trecem la etapa a doua și anume concretizarea. Și trebuie să fim atenți să fim atenți la aceste pacte teritoriale, pentru că aceste regiuni să poată să facă față angajamentelor lor. Trebuie să punem împreună acești parteneri în așa fel încât aceștia să poată colabora și să aibă rezultate concrete pe teren. E bine să avem această guvernanță multe niveluri sau indiferent cum o vom numi. Aceasta e bună pentru că există anumite priorități fixate la nivel european. Apoi urmează activitățile la nivel uh, național care pot permite ulterior ulterior autorităților regionale și partenerilor regionali să obțină rezultate. Trebuie ca lucrurile să fie foarte clar definite și anume se vor uh, derula plecând de la vârf spre bază și de la bază spre vârf. Uh, noi nu ne dorim să repetăm greșelile din trecut. Am avut posibilitatea să facem lucrurile și mai bine. Acum avem instrumentele pentru a face acest lucru și cred eu că aceste contracte, aceste parteneriate nu vor fi doar ca de obicei. Le facem și vom vedea. Uh, nimeni nu-și dorește o adevărată revoluție, însă dacă ne uităm la condiții, la criterii, e foarte bine. Însă, trebuie să ne asigurăm că partenerii într-adevăr participă la aceste contracte și într-adevăr preiau uh, uh, prioritățile fixate la nivel european și preiau uh, strategia UE 2020. Într-adevăr, e bine faptul că ne concentrăm pe această strategie UE 2020. Un proiect european reprezintă un mecanism de bază de funcționare a Uniunii Europene, însă politica de coeziune este o politică și de dezvoltare economică. Deci trebuie să punem capăt disparităților și discrepanțelor care există între regiuni. Nu e doar vorba despre uh, strategia UE 2020 în latura sa competitivitate și așa mai departe. Nu. Ne dorim să obținem schimbări palpabile uh, în uh, regiunile europene. Poate că vorbesc prea repede, îmi cer scuze față de interpreți, întotdeauna sunt uh, foarte pasionată de acest subiect și atunci mă lansez uh, în mod înfocat. Sper că m-ați înțeles, mai mult sau mai puțin până în prezent. N-am să repet totul din, de la bun început. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste contracte devin realitate. Și așa cum s-a spus până în prezent, dacă reușim să asociem prin principiul de subsidiaritate în mod responsabil toți partenerii în cadrul acestor contracte, în momentul în care comisia face verificările necesare și se asigură că parteneriatul există și este eficient, atunci toată lumea va avea de câștigat de pe urma unor astfel de contracte. Deci n am să mă refer mai mult la guvernanța multiniveluri și la contracte. Asta este rezultatul pe care vrem să-l obținem prin aceste pacte teritoriale. E vorba și de un acord la nivel politic, în așa fel încât partenerii să colaboreze. Acum, condiționalitatea sunt foarte multe de spus cu privire la condiționalitate și am senzația, nici nu sunt sigură că vorbim exact despre același lucru, pentru că în momentul în care vorbim despre condiționalitatea macroeconomică, uh, nu știu dacă invocăm sancțiunile și atunci încă mai suntem în cadrul uh, uh, condiționalității. Eu mai degrabă aș fi pentru anumite stimulente, stimulente de natură pozitivă dar nu uitați că uneori există dificultăți, neregularități, probleme, dificultăți uh, de diversă natură și Așa cum s-a spus, așa cum au spus uh, și colegii precedenți, toți știm ce înseamnă această condiționalitate. Știm că aceasta este parte din politicile de coeziune. Uh, este o politică foarte controlată, foarte supravegheată. Poate că este controlată la nivel financiar și uh, cu toții suntem uh, în teritoriile noastre auditori șefi. Dar știți cu toții că aceste fonduri structurale îngreunează controlele. De aceea, acum, haideți să vedem care sunt rezultatele concrete pe teren. Uh, vorbim aici despre condiții, condiționalitate, dar dacă uh, uh, această condiționalitate servește anumitor scopuri, anumitor regiuni, realizarea anumitor forme structurale în așa fel încât aceasta se poată desfășura, nicio problemă, suntem de acord. Și dumneavoastră a spus, dar rămâne văzut de concret cum vom face acest lucru. Uh, poate că anumite regiuni care nu au fost deocamdată încă uh, asociate la, această, la acest grup de lucru legat de condiționalitate, poate că acestea nu se opun principiului. Spre exemplu, în domeniul educației ar putea să spună ce înseamnă acest lucru ce este diferent astăzi față de ceea ce aveam în trecut? Cum putem fi parteneri responsabili în toate aceste privințe? Eu aș spune nu suntem neapărat împotrivă, uh, însă suntem împotriva acestor sancțiuni macroeconomice, pentru că anumite regiuni participă la stabilirea acestor scopuri de stabilitate, de creștere, pentru că există aranjamente la nivel național în acest sens. Uh, deci, în acest uh, caz, nu poți să vii din senin și să sancționezi un proiect care funcționează deja și care dă rezultate, pentru că acest lucru ar putea uh, să afecteze pe beneficiarii finali, ar putea ca aceștia să-și piardă locul de muncă și așa mai departe. De atunci, întrebarea este, condițiile acestea se aplică doar la politicile regionale, la fondurile, care fonduri anume? Și aceste condiții sunt impuse tuturor statelor membre? Am înțeles că Marea Britanie are posibilitatea de a beneficia de o, o scutire, există un protocol în acest sens. Uh, iată întrebări pe care regiunile ar putea avea ce anume se întâmplă, cum anume va arăta acest lucru. Încă ne mai aflăm într-un context european? Iată, deci, sunt semne de întrebare care necesită răspunsuri. Noi cu toții ne dorim să colaborăm, să ne implicăm, să luăm lucrurile în serios, să fim parteneri pe picior de egalitate. Condițiile nu suntem împotrivă, vrem să le discutăm, uh, însă în momentul în care se arată bățul, ar trebui să fie și o, o, recompensă pe lângă băț. Foarte bine se spune, da, prioritățile europene sunt foarte importante. Și apoi ce? Care sunt obiectivele concrete pentru fiecare regiune? Cum facem infrastructurile? Cum la fața locului. Dacă se spune, da, uh, o mare parte din sume vor fi utilizate pentru anumite uh, scopuri, oare vor avea statele membre și regiunile posibilitatea să obțină un anumit procent din aceste sume pentru a promova proiecte la nivel uh, local? Spre exemplu, bani pentru insule. Domnul președinte din Grecia trebuie să știe acest lucru. Cum se va împărți acest, această sumă? Pentru că toate aceste proiecte fac parte din proiecte de, din metode de dezvoltare. Deci noi cu siguranță suntem aici pentru a prezenta punctul nostru de vedere, pentru a asculta punctul dumneavoastră de vedere, pentru a fi parteneri, vrem să ne asumăm răspunderea ce ne revine în materie de subsidiaritate. Haideți să clarificăm exact ce înseamnă aceste condiții, despre ce anume discutăm și așa cum am spus, cu siguranță voi fi partener pentru dumneavoastră, mă voi asocia logicii dumneavoastră, însă haideți să fim deschiși și direcți în ceea ce ne dorim să facem. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Mulțumesc, doamna Marianu, pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă și foarte rapidă. Și acum, iată, încheiem prima parte a acestei audieri publice și vom da cuvântul domnului Nicolas Martin, director general Direcția Generală pentru Dezvoltare, Coordonare și Comunicare referitoare la politicile de coeziune. Mulțumesc! Doresc să mulțumesc Comisiei Regii pentru organizarea acestei audieri publice astăzi. În ultimele luni am încercat să utilizăm uh, cât mai multe ocazii prin care să primim uh, Uh, comentarii și observații legate de uh, propunerile noastre și de procesul de consultare publică. Și este întotdeauna un lucru foarte bun când avem ocazia să participăm la acest gen de evenimente și când sunt invitați și experți uh, în domenii cheie. Am ascultat uh, intervențiile și am înțeles că un obiectiv, obiectiv comun este cel al eficacității. Eficacitatea a fost abordată de toți cei care au luat cuvântul astăzi și acest lucru este uh, împărtășit de toată lumea. Este obiectivul nostru. Cum poate politica de coeziune să devină mai eficace din punct de vedere al um, uh, destinațiilor bugetelor, al modului în care sunt uh, cheltuiți banii? Uh, și asupra informațiilor pe care le primim, asupra modului în care sunt cheltuiți banii. Nu vreau să am o intervenție prea lungă pentru că știu că este foarte important să avem și uh, o parte de întrebări și răspunsuri. Doar câteva observații legate de temele principale. Aspectul strategic, aspectul de condiționalitate și parteneriatul uh, și guvernanța multinivel. Din punct de vedere strategic, așa cum s-a spus în concluziile din al uh, cincilea raport privind coeziunea, trebuie întărit aspectul strategic. Vorbind despre dimensiunea strategică, ne gândim la cadrul strategic comun, la contractele de parteneriat și la programe. Este vorba de un pachet aici. Și Ideea este de a ne asigura că ne axăm pe prioritățile europene în investițiile pe care le facem în cadrul politicii de coeziune, priori, să ne asigurăm că prioritățile europene sunt într-adevăr cele din strategia Europa 2020. Și cum ne asigurăm uh, că facem acest lucru? Trebuie să avem un uh, proces strategic de jos în sus, dar și de sus în jos. Ele trebuie să fie echilibrate. Este un obiectiv cheie pe care trebuie să-l um, transpunem în cadrul uh, comun strategic. Acest cadru comun strategic este un document al Comisiei care stabilește linii directoare despre modul în care politica de coeziune, prin diferitele tipuri de investiții, poate contribui la atingerea obiectivelor uh, Europa 2020 nu numai în ceea ce privește fondurile de coeziune, ci și uh, o abordare integrată a celorlaltor fonduri. Ca urmare, trebuie să punem accentul pe această integrare a surselor de fonduri europene și a surselor naționale. De asemenea, este un document extrem de important, important care are o abordare strategică largă, dar și o abordare concretă, vorbind despre prioritățile investițiilor. Este un document de orientare, iar contractul de parteneriat este un document care provine de la statele membre și care uh, transpune orientările cadrului strategic comun. Contractul de parteneriat este acea declarație națională uh, asupra modului în care statul membru intenționează să utilizeze fondurile din politica de coeziune pentru a atinge rezultatele, a atinge obiectivele. Acest uh, contract aduce o abordare integratoare, integrată, pentru că acesta este mm, elementul pe care dorim să ne axăm, integrând fondurile regionale și fondul social, dar implicând și uh, celelalte fonduri care se află într-un proces de management comun și mai ales fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Acest contract de parteneriat trebuie să fie o bază pentru statele membre, o bază de coordonare și de integrare a utilizării diferitelor fonduri în atingerea obiectivelor fixate. Contractul de parteneriat este în plus și acel document care afirmă angajamente legate de atingerea rezultatelor care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 și care stabilește și condițiile și o să vorbesc despre asta imediat. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte așadar despre condiționalitate. Condiționalitatea este unul din elementele cheie din punct de vedere al performanței, al eficacității și îmi place modul în care a fost uh, exprimat acest uh, principiu, vorbindu-se despre caracterul său practic și despre obiectivul de a îmbunătăți eficacitatea. Trebuie să ne uităm la acest concept dintr-o perspectivă practică, pentru a ne asigura că investițiile făcute pot duce la îndeplinirea rezultatelor uh, fixate. S-a vorbit despre condiționalitate despre acea, acel grup de lucru specializat pe condiționalitate care a avut mai multe reuniuni în ultimele luni și care a acționat ca un forum de reflexie pe tema condiționalității. Acest dialog a implicat Comisia, experți din statele membre, dar și Parlamentul European, Comisia Regii și și CESE, precum și uh, Curtea Europeană de Conturi. Obiectivul fiind de a furniza o ocazie pentru o dezbatere cât mai largă, ale cărei concluzii vor fi extrase în următoarele săptămâni. Accentul principal al acestor discuții a căzut pe condiționalitatea practică, acea acele condiționalități care au un impact asupra reușitei investițiilor, care sunt precondițiile necesare pentru diferitele tipuri de investiții și am încercat să dăm câteva exemple concrete. Unele se referă la un uh, cadru legislativ necesar care trebuie să fie mm, aplicat, trebuie să ne asigurăm că um, actele normative europene sunt implementate în întregime mm, în domeniul uh, eficienței energetice și în alte domenii. Din punct de vedere strategic, de asemenea, s-a recomandat, Consiliul a recomandat că regiunile trebuie să dezvolte strategii specializate pentru a vedea care este um, genul de investiții inovatoare care trebuie făcute în regiuni pentru a profita tocmai de potențialul care există la nivel regional. Aceste dezbateri extrem de largi s-au axat pe determinarea modului, eh, eh, pentru, pe determinarea, am scuze, a celor precondiții care sunt necesare pentru a asigura reușita investițiilor. Aceste condiționalități nu sunt un obstacol, nu sunt uh, detașate, ci sunt un element uh, necesar și S-a spus aici că acele condiționalități care sunt legate de competențele naționale, dacă nu sunt realizate, ar putea avea un impact la nivel regional. Cred că acest uh, domeniu este unul delicat, într-adevăr, și l-am identificat deja în discuțiile grupului nostru de lucru. Și acest element va trebui luat în calcul în reflexiile care vor duce la elaborarea regulamentelor viitoare. Și acest lucru ar trebui să fie analizat pe tipuri de condiționalități, pentru că există anumite elemente care au o natură orizontală și care sunt legate de capacitatea administrativă sau de anumite puncte slabe care au fost identificate în trecut și care pot viza toate regiunile din statele membre și care, chiar dacă au un caracter național, au și un element regional. Este un subiect delicat, într-adevăr, și este foarte util să înțelegem și astăzi uh, direcția în care se îndreaptă și vom vedea cum uh, va fi el aplicat în practică. Și în cele din urmă mă voi referi la relația dintre parteneriat și guvernanță. Unul din punctele tare al politicii noastre este tocmai guvernanța multinivel. Faptul că implică, aceasta implică actori de la nivel național, regional și local și am uh, prezentat întotdeauna acest aspect ca fiind unul esențial pentru îndeplinirea obiectivelor politicii. Contractul de parteneriat va fi un document care va fi asumat, prezentat de un stat membru, dar ceea ce dorim noi să se întâmple este ca aceste documente să nu fie elaborate într-un mod izolat la nivel național, ele trebuie să implice colaborarea cu, nivelele, cu nivelurile regionale și locale, mai ales în ceea ce privește alocarea finanțărilor pe program și se va stabili prin acest document modul în care diferitele programe vor uh, contribui la îndeplinirea obiectivelor tematice, care la rândul lor contribuie la realizarea uh, țintelor stabilite prin uh, strategia Europa 2020. Așadar, toți partenerii trebuie să fie implicați și acest document va oferi o orientare Iar um, cadrul comun strategic spune foarte clar că aceste documente de parteneriat trebuie să implice toți actorii de la nivel național, regional și local. Am avut uh, discuții cu acești actori și am arătat că dorim să găsim modalități de întărire a acestor documente parteneriale la nivel național prin intermediul regulamentelor pentru următoarea perioadă de programare post-2012. Mă voi opri aici pentru a lăsa loc discuțiilor și poate că vom avea puțin mai târziu ocazia de, ne de a ne întoarce la anumite subiecte prin intermediul întrebărilor care vor fi ridicate. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin, pentru această intervenție foarte interesantă. Voi deschide dezbaterea. Cui? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω. Mai am eu puțin, nu? Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această zi. Domnule președinte, așa cum am spus deja mai devreme, cred că afirmarea obiectivelor uh, strategiei 2020, simpla lor afirmare nu va duce la o rezolvare a problemelor care se confruntă regiunile europene. Am, avem deja experiența aplicării tratatului de la Lisabona și spun asta și pentru că strategia Europa 2020 are obiective concrete, dar în niciun caz aceste obiective nu vor reuși să aducă regiunile la un nivel de dezvoltare care ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, obiectivul politicii uh, de coeziune. Doresc să-i mulțumesc doamnei Maria Lung, pentru că dacă am înțeles bine ceea ce a dorit dumneavoastră să spună, Ei bine, la nivelul regiunilor, obiectivele 2020 sunt un lucru. Însă, pe de altă parte, trebuie să ne punem întrebarea cum putem să compensăm diferențele care există. Și eu, domnule președinte, trebuie să vă spun că tocmai regiunile cele mai dezvoltate sunt cele care vor reuși sau care își doresc să atingă regiunile 2020 și nu uh, regiunile care au întârzieri, mai ales întârzieri din punct de vedere tehnologic. Și am două întrebări. Există studii, analize care să ne arate că în obiectivele strategiei Europa 2020 inegalitățile între regiunile europene vor reuși să ajungă la un anumit nivel, să, să se reducă pentru că, din punctul meu de vedere, așa vom putea evalua dacă fondurile au avut într-adevăr un rezultat, dacă absorpția lor a dus la un rezultat. Și a doua întrebare. Participanții consideră că este posibil să compensăm diferențele care există în prezent între regiuni. Eu nu sunt de acord cu comisarul An, ca spunea că implementarea strategiei Europa 2020 ne va permite în mod automat să eliminăm uh, diferențele între regiunile europene. Dragă coleg, îmi cer scuze, ar fi trebuit să vă dau cuvântul în calitate de raportor încă de la început. Mulțumesc, domnule președinte. Am venit aici să învățăm de la experți și nu să ne ținem lecții și referate. De aceea am Uh, doar câteva întrebări simple către experți. Le voi formula cât se poate de scurt, succint, telegrafic și aș uh, începe cu uh, doamna Marianu în legătură cu regiunile periferice. Spuneați că v-ați dori foarte mult dacă ar exista o cotă stabilită pentru dezvoltarea în regiunile periferice. Uh, Însă cum puteți argumenta uh, în favoarea acestui lucru? Pentru că atunci, atunci uh, s-ar putea ca și orașele, și municipiile, și regiunile, și macroregiunile să dorească câte o felie din uh, această coeziune. Um, în legătură cu tema UE 2020, ați spus că trebuie ca regiunile să fie avut în vedere cu toate specificele lor, cu Uh, deci că această strategie nu trebuie să fie foarte rigidă. La ce vă referiți de fapt? Uh, vă referiți uh, la faptul că regiunile sunt formulate prea rigid. Cum, cum puteți face ca regiunile dezavantajate să fie ajutate? Doamnă Pot Mögele, Dumneavoastră spuneați că sunteți, aveți o atitudine sceptică față de aceste condiționalități macroeconomice. Au spus-o de fapt și ceilalți vorbitori. Cum explicați însă atunci relația dintre statele cele mai îndatorate, care întotdeauna încalcă și în mod repetat încalcă criteriile de stabilitate și faptul că în aceste țări există regiuni care, în mod repetat, beneficiază de disproporționat de mult de uh, fonduri de dezvoltare și fondul din uh, politicile de coeziune. Deci nu este vorba până la urmă aici de un abuz al acestor fonduri. Nu ar trebui să facem ceva în acest sens. Și apoi, un, uh, o întrebare către domnul profesor Iațec Slachta Spuneați că cadrul strategic uh, uh, pentru dezvoltare socială, agricolă uh, și economică ar fi esențial. Susțin această idee, dar în aceste condiții, cât de concrete pot fi, cât de concret pot fi formulate condiționalitățile pentru statele membre, pentru că și în Germania și în Polonia uh, fiecare minister își vede doar propria, propriul resort uh, și atunci cum, cum putem atunci să spargem această gândire uh, încastrată pe categorii care țin numai și numai de un departament într-un minister anume. Și apoi o întrebare către uh, conferențiarul din Polonia, din Finlanda. Uh, Ce ar fi dacă dacă legislația europeană în domeniul achiziției publice, de exemplu, ce ar fi dacă această legislație ar fi impusă în sensul în care Uh, ar fi obligate statele membre care nu o transpun încă 100%, ar fi obligate, ar fi constrânse prin niște limitări ale uh, subvențiilor și ajutoarelor uh, de la nivel european. Deci, cum credeți că ar putea fi condiționată participarea la inclusiv la piață, la competiția de pe piața unor state membre în funcție de modul în care este aplicată legislația europeană, de exemplu, pentru absorbirea fondurilor structurale, pentru uh, achizițiile publice. Acestea sunt întrebările mele și vă mulțumesc. Mulțumim domnului Olbrich și acum dau cuvântul experților. Uh, mă alătur domnului Piper cu întrebările pentru că într-adevăr, așa cum a spus și colegul Piper, astăzi avem șansa de a asculta niște experți nu să ne spunem uh, noi între noi ce credem despre această problemă. O întrebare provocatoare la adresa domnului profesor Slachta. În prima parte a expunerii sale a afirmat în mod corect că uh, așteptările față de politicile de coeziune sunt în creștere și că aceste politici de coeziune încep să uh, înglobeze cam toate politicile de resort europene. Și atunci se pune întrebarea cum putem fie să reducem aceste așteptări, fie să extindem uh, domeniul de aplicare a acestor politici. Ce credeți că este mai bine? Cum, cum putem face să limităm aceste așteptări care astăzi ni se par exagerate, respectiv cum putem să argumentăm nevoia pentru mai mulți bani? Pentru că, până la urmă, avem nevoie de mai mulți bani. Noi avem cu toții tendința ab ovo să apărăm politicile de coeziune. Numai că fiecare prin apărarea politicii de coeziune înțelege altceva. Și nu neapărat susține aceste politici de coeziune în toate sectoarele. O întrebare apoi către expertul finlandez. Mă surprinde de fiecare dată când vorbim despre 2020 că vorbim doar despre perioada 2013-2020. Numai că această perioadă de referință practic a început deja. În 2014, în 2014 va fi al patrulea an de când discutăm de strategia UE 2020 și de, de complementaritatea între această strategie și uh, strategia Lisabona. Dar cum puneți în legătură strategia uh, de uh, UE 2020 și politica de coeziune? Pentru că politica de coeziune practic ar trebui să fie pregătită pentru a doua fază de punere în aplicare a strategiei UE 2020. Dar acest lucru nu este cu putință, pentru că deja multe lucruri și măsuri sunt deja programate. Deci eu am impresia că vorbim despre uh, UE 2020 ca și despre ceva care va începe peste vreo patru ani. Dar avem deja programe în desfășurare care țintesc la acele obiective și care au început înainte de pe 2013, atenție. Deci e un lucru care mi se pare important. Așadar, care trebuie să fie complementaritatea între 2020 și această politică de coeziune? Câtă vreme dinamica celor două procese nu este aceeași. Și ultima, ultima întrebare este pentru uh, doamnele Potmögle și uh, doamna Marianu. Cum credeți că ar trebui să arate acest contract de parteneriat? Uh, pentru că uh, toți vorbitorii au vorbit despre aceste contracte, dar fiecare a vorbit dintr-un alt punct de vedere. Eu, din câte am înțeles, domnul și domnul Slacht a arătat foarte bine că Eh, sunt în curs de modificare documentele eh, de referință. Deci toată lumea va avea un nou cadru de referință eh, pentru programele naționale. E foarte lucru, frumos lucrul asta. dar documentele de referință nu sunt contracte. Și contractele sunt elementul de condiționalitate. Deci nu vorbim, trebuie să vorbim de contract la modul concret și nu de un acord care reprezintă cadrul de reglementare național pentru anumite programe. Dacă este vorba de un contract, trebuie să existe părți contractante. Cine? Comisia și statele membre. Da? Și atunci cum definim parteneriatul? Între cine îl definim? Între Comisia și statele membre sau Comisia și restul lumii? Pentru că, pentru că pe lângă acest uh, contract am putea avea niște documente de referință sau Pur și simplu am putea avea contracte specifice între parteneri uh, uh, specific, în mod specific identificați. Așteptările noastre înțeleg că sunt diferite, dar aș dori să ca în contractele dintre Comisie și statele membre care ar trebui să reprezinte un element puternic de condiționalitate, în acest contract statele membre ar trebui să prezinte intențiile lor uh, de guvernanță multinivel pentru punerea în aplicare a acestui contract. Pentru că m-a surprins afirmația că această abordare monofond nu, este, nu mai este bună sau nu este bună și că ar trebui să revenim la abordarea Uh, multifond și că, uh, că stimulentele pozitive uh, poate nu ne ajută atât de mult. Cam asta ar fi nelămurile mele. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau mai întâi cuvântul domnului Fanistroi și după aceea încă o întrebare și după aia răspund experții. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, în ceea ce privește organizarea în timp pe care ar trebui să o avem noi. Poate că am putea clarifica lucrurile în ceea ce privește acest pact teritorial. Din punctul meu de vedere, o, o regiune, o țară ar trebui să aibă posibilitatea să-și exprime punctul de vedere înainte de stabilirea în 2013-2014 a noilor programe. De aceea, după părerea mea, este foarte important ca fiecare stat membru să poată să explice cum dorește să organizeze aceste parteneriate, cum dorește să organizeze cooperarea descentralizată care este starea lucrurilor care să fie astfel negru pe alb preluată în documente. Și doar astfel putem face în mod concret ă, aceste contracte. Poate mă, ne putem ajuta unii pe alții în așa fel încât să clarificăm acest lucru. Al doilea lucru, aș fi avut o întrebare uh, referitoare la această noțiune de multifond. Uh, avem o țintă, vrem să integrăm anumiți parteneri în scopul realizării acestei ținte, să integrăm cetățenii la nivel orizontal și așa mai departe. Însă, ce înseamnă acest lucru în mod concret din punct de vedere al controlului? Oare n-ar trebui să avem, spre exemplu, o idee, aș zice eu, de bază? Dacă obții un fond, îl poți utiliza în felul următor. Spre exemplu, 70% pentru direcția cutare și poți să obții rezultate în funcție de fondul pe care l-ai primit, în așa fel încât să existe oarecare flexibilitate pentru restul de 30% și să vezi dacă aceste fonduri pot fi utilizate la nivel regional sau invers. Însă, din punct de vedere birocratic, trebuie demonstrat cum s-au îndeplinit rezultatele și țintele fixate încă de la bun început. Poate aveți idei în acest sens, să ne puteți ajuta să clarificăm acest lucru. Domnul președinte, Mulțumesc și acum domnul Tremopulos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, vrea și eu să pun o întrebare foarte pe scurt. O întrebare adresată doamnei uh, Angelica Potmaghele. După părerea dumneavoastră, care este legătura care există între principiul de teritorialitate, așa cum figurează el în tratatul de la Lisabona, și uh, Uh, modul în care dorim noi să dezvoltăm aceste noi politici. Concret, care va fi rezultatul comparativ cu situația pe care o aveam în momentul de față? Mulțumesc, spune domnul președinte. Cine mai dorește să ia cuvântul? Din partea experților, cine dorește primul? Da? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc rar am înțeles întrebarea în ceea ce privește, întrebarea domnului raportor în ceea ce privește teritoriile. E o întrebare interesantă pentru că ideea mea nu este că trebuie neapărat să mă ocup doar de teritoriul, teritoriul meu, ci mai degrabă să avem o abordare teritorială, așa cum se prevede în tratat. Și cum putem face acest lucru în mod concret? Dacă vorbim despre stimulente pozitive, în loc să spunem, uitați, vă acordăm fonduri sau bani suplimentari pentru o anumită zonă urbană, rurală, poate am putea spune că am putea autoriza statele membre și regiunile să decide ele singure cum anume pot face această alocare în cadrul programelor la nivel teritorial. Să existe, spre exemplu, o flexibilitate, eu știu, până la 20% din fonduri, în care să poată să permită partenerilor locali să spună, da, eu mă ocup de teritoriul meu, de regiunea mea și așa mai departe. Și atunci putem vedea dacă uh, în cadrul acestui procent Uh, plecând de la articolele uh, consacrate teritoriilor în Tratatul de la Lisabona, să vedem cum aceste fonduri, această flexibilitate poate fi utilizată ținând seama de specificitatea zonei respective, regiunii respective. Asta spun eu. Deci, în acest caz, am avea o posibilitate concretă de a permite regiunilor și teritoriilor să iasă la suprafață, să iasă la liman. Deci, Poate am putea prevedea această posibilitate de uh, flexibilitate în contractele de parteneriat. Eu cred că astfel am demonstrat și oarecare solidaritate, pentru că permitem oamenilor să își rezolve singuri problemele pentru a pune capăt discrepanțelor. Și acest lucru figurează și în tratat, posibilitatea există. Acum, legătura dintre politicile de coeziune și strategia UE 2020. Uh, da, așa cum spunea și domnul Jan Olbricht, uh, strategia UE 2020 există deja, a fost lansată, există programe în curs de desfășurare și așa mai departe. Deci, pentru politica de coeziune păstrăm principiile cele mai importante, însă este important să ne dăm seama în același timp că politica de coeziune este definită ca o misiune ce trebuie realizată, este definită în tratat pentru a pune capăt disparităților. Și avem datoria să facem acest lucru, pentru că altfel nu vom crea dezvoltare, nu vom progresa. Nu poți să-ți permiți să dezvolți doar anumite părți ale anumitor teritorii. E nevoie de abordare holistică. Trebuie să vezi totul într-un ansamblu, într-un context coerent. Astfel doar vei obține dezvoltare. Deci, cam în sensul ăsta încercăm noi să mergem. Iar în acest caz, va fi poate nu prea ambițios ajungi la concluzia că strategia UE 2020 ar fi uh, susținută doar de către uh, fondurile structurale. Pentru că nu e vorba de uh, fonduri suficiente pentru a ajunge la rezultate. Eu cred că strategia aceasta trebuie să fie capabilă să dea întregii Europe posibilitatea de a face față secolului 21, de a ieși din criză, de a a-și rezolva problemele. Cum anume aceste, această strategie poate fi realizată la nivel național, prin coordonarea bugetelor, prin fonduri, eu știu, pentru inovare, pentru cercetare și așa mai departe. Toate aceste fonduri ar trebui să contribuie la realizarea țintelor fixate în strategia UE 2020. Nu știu dacă uh, fondurile structurale pot să îndeplinească singure această misiune. Nu cred. Deci, iată, deci, cele câteva elemente pe care vreau să le subliniez. Da, din nou ați luat-o la fugă. Mulțumesc, spune doamna orator. Vă preiau mai rar. E adevărat că acum va trebui să mă refer și la contractele și la de parteneriate. Întrebarea e concret cum facem acest lucru. Știu, pentru că noi am mai discutat deja această problemă, ne putem pune întrebarea cum concret se va petrece acest lucru. Contractul chiar dacă aș vrea eu, chiar dacă mi-aș dori acest lucru, nu cred că se poate face între comisie și uh, fiecare regiune în parte. Asta e ceva absolut imposibil, imposibil având în vedere numărul de regiuni foarte mare care există. Eventual ne-am putea gândi că acest contract poate fi încheiat cu statele membre, însă asta a fost deja discutat la nivelul comisiei, Nicolas Martin a spus acest lucru, va fi o, o, un sfat uh, foarte puternic din partea, partea Comisiei să se ajungă la nivel de fiecare stat membru la un acord în așa fel încât să fie implicați toți partenerii regionali teritoriali, actorii teritoriali în uh, toate modurile, vertical, orizontal, deci implicarea aceasta înainte de semnarea contractului, deci discuții prealabile. Apoi se încheie contractul și Contractul acesta va specifica negru pe alb cum anume se va ajunge la rezultate, care sunt partenerii, ce va face fiecare partener, tocmai pentru a-și îndeplini partea ceea ce îi revine prin contract. Deci cam aceasta ar fi o, o, o, o direcție în care am putea să ne îndreptăm. Apoi, abordarea multifond, așa cum a spus uh, oratorii precedenți. Într-adevăr, e o, o, abordare destul de bună și iată că ne întoarcem în timp, în perioada 2006, când într-adevăr exista această abordare multifond și care funcționa. Cred că poate modul cel mai bun de a examina acest lucru este mai întâi să avem o programare la nivel regional. Ceea ce înseamnă că prin programare la nivel regional încercăm să rezolvăm anumite probleme care vor figura ulterior negru pe alb în contract. Uh, putem astfel să utilizăm fondurile, indiferent de proveniența lor, indiferent de la ce direcție generală provin acestea, le vom putea utiliza concret pe teren. Deci o asociere a diferitelor fonduri și programe, dar preluate într-o programare per ansamblu unică și doar astfel vom avea, deci, o coerență, vom avea o, o, o cale de urmat, pentru că știind care este scopul final, putem utiliza fondurile diferite ce vin de la diferite direcții generale, în așa fel încât acestea să fie utilizate, știu eu, pentru infrastructură sau pentru alte scopuri în regiunea respectivă. Bineînțeles, uh, dacă nu mă înșel, acest lucru se poate face în uh, Fondul Social European și uh, FEDER, dar e cu tot o altă problemă. Acum trebuie să vedem cum se face programarea la nivel regional, trebuie să ne asigurăm că regulamentele vor permite această flexibilitate, uh, vom, vom promova de altfel activ această idee de flexibilitate, în așa fel încât să nu creăm prin regulamente dificultăți suplimentare. Please. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mă bucur că a mai rămas ceva și <laughs> pentru mine de spus. Patru puncte. În primul rând, abordarea multifond. În Polonia avem 16 programe operaționale regionale și avem de asemenea și intervenții ale Fondului Social European pentru care există un program central. Uh, dar acolo sunt șase priorități care sunt regionalizate. Deci, iată un al doilea element. Și un al treilea element avem și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care are 16 programe operaționale sau părți operaționale. Așadar, tot acest sistem este complicat și dacă vorbiți cu orice autoritate uh, locală, regională din Polonia, veți înțelege cât de greu este să uh, gestioneze acest mod integrat, deosebit de complicat. De asemenea, resursele uh, materiale uh, și uh, informaționale sunt îndepărtate din punct de vedere geografic între cele între numeroasele programele, programe operaționale. În politica de coeziune a evoluat foarte mult încă din anii 88 de la reforma lor. de fiecare dată o nouă perioadă de programare a reușit să îi um, integreze și noile provocări pe care le uh, întâmpina Uniunea Europeană și trebuie să sperăm că acum această politică de coeziune uh, va răspunde provocărilor aduse de criza economică și financiară. Acest aceste evoluții au într-adevăr un impact. Trebuie să combatem criza, trebuie să uh, includem uh, stabilitatea macroeconomică, însă rolul nostru este limitat în acest sens și nu voi intra în uh, subiectul strategiei 2020. Dar trebuie să vă spun că este mult mai ușor să um, îndeplinim obiectivele fixate prin această strategie la nivel central numai așa vom putea obține rezultate adevărate, veritabile. Și, într-o anumită mm, măsură, suntem responsabili și de dimensiunea regională a acestui proces. În al treilea rând, procentele, așa cum uh, uh, s-a spus și mai devreme, fondurile alocate Poloniei, da, erau foarte frumoase, dar este important ca în prima perioadă de programare acestea să fie foarte bine uh, repartizate tuturor actorilor implicați, autorităților, ministerelor, etc. Pentru că există o politică de dezvoltare și majoritatea actorilor uh, implicați din Polonia au învățat cum să implementeze această politică de dezvoltare prin programare, evaluare, monitorizare, selecție de proiecte. Asta este faza 1. Ce vom face în faza 2? Uh, pentru Polonia aceasta va interveni după 2013 trebuie să facem o concentrare tematică și acest lucru nu ar trebui să fie în responsabilitatea Comisiei Europene. În baza regulilor uh, fixate de Comisia Europeană, guvernul polonez și regiunile Poloniei trebuie să fie responsabile de alegerea priorităților tematice. Și în fine, mulți uh, cetățeni europeni nu știau că înainte exista o structură duală bazată pe statele membre și pe Comisia Europeană. Acum avem un triunghi pentru că este implicat și Parlamentul European și din punctul meu de vedere Parlamentul European este și el responsabil de exprimarea punctului de vedere exprimarea unui punct de vedere în ceea ce privește dimensiunea regională. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru că nu avem foarte mult timp. Trebuie să vă reamintesc că peste 15 minute se va întrerupe interpretarea în cadrul acestei ședințe, deci vă rog să fiți conciși, domnul Alfonse și apoi doamna Amazon. Mulțumesc! domnule președinte. În această fază a dezbaterii, în loc să intrăm în detalii, ar trebui poate să reflectăm la liniile generale. În primul rând, tratatul de la Lisabona este cel care fixează coeziunea teritorială ca fiind un, ca obiectiv și în 2021 va trebui în continuare să ne ocupăm de coeziunea teritorială, chiar dacă obiectivele 2020 se vor afla în spatele nostru. Așadar, această prioritizare a obiectivelor înseamnă întâi coeziune teritorială și apoi trebuie să vedem modul în care putem armoniza cât mai vele strategiei 2020, dar aceasta este ordinea priorităților politice. În al doilea rând, această politică de coeziune teritorială are, din punctul meu de vedere, obiectivul de a se asigura că există un echilibru între diferitele teritorii europene. Așa cum se face o regularizare din punct de vedere financiar, trebuie făcută și o regularizare din punct de vedere teritorial. Trebuie să existe instrumente care să compenseze dezechilibrele pe care le creează polii principali de atractivitate economică în defavoarea celorlalte zone și absorbind Uh, majoritatea fondurilor și atunci trebuie să corectăm aceste dezechilibre. Trebuie să reușim să avem o politică de convergență care să nu fie o politică de conjunctură. Până în prezent, această politică de convergență a fost mai degrabă o politică de conjunctură. În anii 80 um, era vorba de intrarea Spaniei și a Portugaliei în Uniunea Europeană, acum uh, recent uh, a fost vorba de aderarea um, statelor din Europa de Est. Ei bine, pe viitor trebuie să avem o abordare mai durabilă și din punctul meu de vedere, trebuie să profităm de această propunere a Comisiei care permite să privim obiectivul de convergență dintr-o perspectivă pe termen lung și să ieșim din această situație concentrată pe diferențele istorice și să intrăm într-o uh, perspectivă durabilă pentru viitor. Asta trebuie să fie obiectivul nostru, să construim politica de coeziune pe termen lung. Mulțumesc. Doamna Manzoni, vă rog, și, și vă rog pe dumneavoastră să fiți cât mai concisă. Mm, Voi fi cât se poate de succintă, domnule președinte, pentru că multe din întrebările pe care am vrut să le formulez deja au fost puse de antevorbitori, de domnul Fanisteroi, dar și de domnul Tremopoulos. Și uh, răspunsurile pe care le-a oferit conferențiare m-au mulțumit. Deci adaug doar o ultimă întrebare. Pornind de la considerantul general că, anume, în uh, condițiile generale stabilite de către comisie, care încearcă pe de o parte să facă economii, pe de altă parte să relanseze economia. Se reformulează niște uh, obiective economice strategice. Aceste obiective strategice implică și elemente de condiționalitate. Condiționalitatea trebuie într-adevăr implementată la diferite nivele. Dar, cred eu, că nu trebuie să Uh, subestimăm uh, temerile și rezervele care au fost exprimate în această sală de către experții care au luat cuvântul. Aș avea rugăminte la adresa Comisiei să reflecteze la aceste rezerve. De asemenea, vreau să uh, pledez aici pentru regiunile maritime, mai ales cele periferice. Dumneavoastră spuneți aici că uh, condiționalitatea ar trebui să includă atât uh, sancțiuni cât și uh, stimulente. Numai că nu înțeleg concret ce propuneri faceți dumneavoastră în legătură cu aceste elemente de condiționalitate. Pentru că dacă vreți prin condiționalitate să obțineți mai mare eficacitate, atunci poate că stimulentele nu sunt neapărat instrumente foarte bune, poate că sancțiunile sunt mai, uh, mai bune. <laughs> Însă, însă trebuie să aveți în vedere că sancțiunile întotdeauna înseamnă povere administrative suplimentare. Mulțumesc. Mulțumim și dăm cuvântul din nou experților. Tot pe scurt, domnule președinte, împărtășesc că și eu rezervele care au fost uh, enunțate în legătură cu strategia UE 2020. Dar Vreau să reamintesc faptul că politica de coeziune are o contribuție foarte importantă pentru reducerea decalajelor, deficitelor și trebuie să ne întrebăm noi dacă strategia UE 2020 își aduce aportul la, această, la acest obiectiv major sau nu. A spus cineva că uh, avem nevoie de o gestionare uh, flexibilă a concentrării tematice a diferitelor programe. Aș vrea de aceea să știu din partea conferențiarilor ce înseamnă asta în practică o concentrare tematică uh, într-o abordare flexi, flexibilă. Și a doua întrebare pentru că, pe care am este specific pentru domnul Slachta. Domnul Slachta spunea că suntem buni în evaluarea cheltuielilor, că cheltuielile noastre sunt uh, ușor măsurabile, dar Trebuie, trebuie să uh, învățăm mai bine să măsurăm impactul cheltuielilor noastre. Poate îmi faceți niște sugestii concrete pentru, pentru acest lucru, pentru că bănuiesc că dumneavoastră de fapt sugerați ca anumite instrumente pe care le folosim să fie îmbunătățite. Mulțumesc, fiecare expert are timpul acum un minut să răspundă. Intervenție fără microfon, din păcate three questions for me. First, uh, Trei uh, întrebări am primit. Uh, domnul Piper, domnul Piper întreba care ar fi condiționalitățile uh, care s-ar impune sau ar fi o cel mai oportune pentru domeniul achizițiilor publice. Există deja condiționalități Trebuie să respectăm toate aceste reguli ale uh, domeniului achizițiilor publice și, în genere, aș spune doar că nu trebuie să punem uh, uh, dezvoltarea regiunilor din Europa doar pe umerii politicii de coeziune. Deci acest uh, buget al politicii de coeziune nu poate să satisfacă toate nevoile. Da? Deci putem face multe lucruri bune pentru regiuni, pentru cetățenii din aceste regiuni, dar fondul de coeziune nu este un panaceu. Apoi, în ce privește concentrarea tematică flexibilă, în dezvolt, în regiunile dezvoltate avem nevoie de o concentrare foarte mare a temelor, iar în regiunile mai puțin dezvoltate am putea prevedea o concentrare mai mică, o flexibilitate, deci mai mare. Domnul Olprist și alții m-au întrebat de, în legătură cu un calendar Ehm, strategia UE 2020 este deja în aplicare și vorbim și despre o reformă a politicii de coeziune pentru 2014. Și eu mă întreb de oportun... am, am rezerve în legătură, reține în legătură cu oportunitatea acestui calendar. Până acum a trebuit să urmăm uh, îndeplinirea indicatorilor din strategia Lisabona și acum uh, deja mergem pe UE 2020. De aceea întreb pe domnul Martin, director general adjunct de la DigiRegio, de ce să nu transpunem sistemul Lisabona, strategia de Lisabona uh, și uh, pe uh, strategia UE 2020. Am simplificat multe lucruri așa. În ce privește evaluarea, nu este domeniul nostru de specialitate, dar politica de coeziune trebuie să fie una bazată pe rezultate. Trebuie deci măsurate rezultatele și așa ar trebui să procedăm, nu e așa? Thank you very much indeed. Ja, ich möchte doch kurz auch auf die Frage von Mulțumesc, domnule Piper, vă mulțumesc pentru întrebare în legătură cu îndatorarea macroeconomică a statelor uh, și succesul respectiv uh, eșecul uh, punerii în aplicare a fondurilor structurale. Uh, am spus că nu suntem împotriva condiționalității, dar condiționalitatea trebuie să fie strâns legată de destinația fondurilor structurale. Și dacă se constată că mijloacele nu sunt cheltuite în scopul pentru care au fost prevăzute, atunci trebuie mai întâi văzut care este cauza acestui lucru și poate trebuie oferită o asistență tehnică pentru ca uh, fondurile să poată uh, fi într-adevăr folosite în scopul în care au fost destinate și ca ele să fie administrate în mod efectiv. Dacă acest lucru nu ameliorează situația, atunci și noi ne uh, exprimăm în favoarea unor sancțiuni în cadrul condiționalității, dar aceste sancțiuni trebuie să se refere la destinația și la administrarea fondurilor structurale. Apoi, în ce privește Uh, cooptarea uh, autorităților publice locale și regionale. Am impresia că există temeri uh, în ce privește includerea acestor actori și altora posibil, am impresia că există așa o mentalitate că noi la nivel național, central, știm mai bine ce e bine pentru voi acolo la nivel regional și local și că există o rezistență față de uh, Eh, a încerca eh, să ne detașăm puțin de nivelul național și să includem în, în, în noile noastre preocupări și nivelul local și regional. Văd că există rezistență chiar față de a încerca acest lucru. Eu cred că trebuie să oferim orașelor și regiunilor o șansă. Noi nu ne numărăm printre aceia care am făcut uh, propunerea privind contractele de parteneriat și de, de investiții. Această propunere a venit din, pe, din partea Comisiei, dar instrumentul parteneriatului uh, cred că este, uh, uh, instrumentul este bun dacă parteneriatul într-adevăr include și nivelele de, nivelele de punere în aplicare. Deci, tocmai parcurgem o fază a fondurilor structurale în care nu trebuie să introducem nimic nou, ci trebuie doar să ne concentrăm pe aplicarea și utilizarea instrumentelor deja existente așa cum au fost ele de fapt prevăzute. Iar în ce privește strategia UE 2020, Haideți să încercăm astăzi și nu mâine să vedem cum putem introduce elemente concrete de, mult, guvernare multinivel. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte interesantă. V-am spus deja că după un sfert de oră nu vom mai avea interpretare, așa că asta începe încă de pe acum. Deci dacă dorește comisia să ia cuvântul, o poate face în limba engleză. uh, for allowing me just uh, a final word, I would just like to come back on some of the questions. Um, firstly, uh, a number of points have been raised in relation to the relationship between Euro 2020 and cohesion policy. Of, of course, there's no